Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer notre... Bună ziua tuturor! O să începem acum reuniunea noastră a Comisiei DEVE și îmi face plăcere să-i urez uh, bun venit uh, președintelui Parlamentului uh, Coate de Azur, domnul Guillaume Soro. O să începem reuniunea cu adoptarea ordinii de zi. Există o modificare adusă ordinii de zi anunțate. Domnul Noizor ne va prezenta proiectul de aviz în ceea ce privește protocolul privind acordul de pescuit cu Kiribati în cursul acestei zile. Mâine avem încă o modificare și ordinea punctelor va fi următoarea. Începem cu avizul doamnei Crețu Apoi continuăm cu avizul domnului Cashman în ceea ce privește sănătatea și uh, drepturile de producție sexuală și apoi vine avizul domnului Kaminski în ceea ce privește corupția în sectoarele publice și private, consecința asupra drepturilor omului în țările terțe. Apoi avizul domnului Roata în ceea ce privește situația drepturilor omului în Sahel și terminăm lucrările de dimineață cu avizul domnului Casmarec în ceea ce privește directiva privind calitatea benzinei și energiile regenerabile. Există obiecții sau observații față de această ordine de zi? Nu, atunci ordinea noastră de zi e considerată adoptată cu modificările anunțate. Știți, ați primit cu toții procesul verbal al reuniunii de pe 22-23 aprilie 2013. Dacă aveți observații legate de acest proces verbal, vă rog să le transmiteți către secretariat înainte de finalul ședinței de astăzi. Altfel, acest proces verbal se consideră adoptat așa cum este. Ați primis, de asemenea, în dosarele dumneavoastră recomandările și deciziile luate la reuniunea coordonatorilor din 22 aprilie 2013. Dacă aveți observații referitoare la rezultatele acestei reuniuni, vă rog să le la secretariatului înainte de finalul ședinței de astăzi, altfel aceste rezultate sunt considerate adoptate așa cum sunt. Am două comunicări. Prima se referă la posibilitatea în ceea ce privește semnăturile digitale și uh, rolul comisiei noastre, drept comisie pilot în, pe acest subiect. Noi facem parte din comisiile care uh, vor uh, pune în practică această semnătură electronică pentru a face economie uh, de hârtie. Într-un prim pas vom avea posibilitatea, începând de săptămâna viitoare, să semnăm sau să cosemnăm amendamente la proiectul de raport sau de aviz ale comisiei noastre. Această uh, opțiune va evita trimiterea amendamentelor pe fax, așa cum se întâmplă în acest moment, și veți găsi mai multe informații pe e-committee. Veți primi de asemenea și o invitație pentru o ședință de informare organizată pe 6 iunie. De asemenea, vreau să vă informez că am primit astăzi o delegație a ONU de refugiați uh, referitoare la situația din Siria. Toată lumea știe că situația acestora este dramatică și uh, a atras atenția Comisiei noastre în ceea ce privește situația umanitară. Există un flux de, imens de refugiați se pare că um, se așteaptă 3,5 milioane de refugiați până la sfârșitul anului. Un milion dintre aceștia vor ajunge în uh, Iordania și un milion în Liban. De asemenea, în Turcia și câteva sute de mii uh, vor ajunge și în nordul Irakului. Există mai bine de 4 milioane um, de persoane în Siria care depind de distribuirea de alimente și au nevoie de 16 milioane de euro pe săptămână doar pentru a hrăni această populație. Fondurile lipsesc și ca atare a fost lansat un apel către noi, dar noi știm clar care sunt restricțiile bugetare. Uh, așa încât lansez un apel către dumneavoastră, astfel încât în țările dumneavoastră să puteți face um, încercarea de a obține mai multe fonduri pentru OISHA și pentru um, activitatea sa vitală pentru um, milioanele de victime din Siria. Comisia are să ne spună câte ceva? Bun, atunci dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Peter Craig McQuaid. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă vorbesc despre trei puncte. În primul rând, Comisia pe 15 mai a adoptat o comunicare în ceea ce privește autoritățile locale, care se uh, numește ajutarea autorităților locale din țările terțe pentru a obține rezultate mai bune. Comisia este considerată un actor cheie care poate avea um, o contribuție cheie pentru dezvoltarea durabilă la nivel local și am propus să ne concentrăm mai mult pe buna guvernanță locală, să participăm la um, procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește dezvoltarea locală. Vom lucra la um, concluziile Consiliului pe baza acestei comunicări. În al doilea rând, Comisia a adoptat o comunicare în ceea ce privește pe 21 mai în ceea ce privește migrația și anume maximalizarea impactului de dezvoltare al migrației scopul fiind de a avea o poziție comună a UE pentru evenimentul care va avea loc în septembrie la ONU, dialogul la nivel înalt în ceea ce privește migrația internațională și dezvoltarea. Deci, uh, încercăm să ne grăbim să adoptăm o poziție comună a UE în, înaintea acestui eveniment. Scopul este acela de a promova migrația și mobilitatea pentru dezvoltare în țările cu venituri mici și mijlocii. Și în al treilea rând am pregătit o poziție UE ca parte a pachetului pentru al 11-lea Fond European de Dezvoltare și am pregătit o, o decizie UE în ceea ce privește uh, noul, uh, noua de, noul cadru pentru acordul de la Cotonou. Uh, acest lucru, acest acest subiect va fi discutat uh, mâine, înainte de a avea reuniunea interministerială de pe 16 și 17 iunie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu am primit întrebări uh, adresate Comisiei Europene pentru această ședință, ceea ce înseamnă că putem trece direct la al șaptelea punct de pe ordinea de zi, un schimb de păreri cu domnul Guillaume Kigbafori Soro, care este președintele Adunării Naționale din Coasta de Fildeș. Am uh, avut plăcerea deja să-i urez bun venit și vom avea un schimb de păreri cu domnia sa în ceea ce privește evoluțiile recente și perspectivele din coasta de Fildeș. După cum știți, coasta de Fildeș a cunoscut niște evoluții după criza post-electorală din 2010-2011, chiar dacă în continuare rămân provocări mari. Ca președinte al Comisiei DEVE, Uniunea Libertatea de a vă încuraja să urmați acest dialog uh, politic care trece în mod necesar prin adunarea pe care o prezidați. Nu trebuie să subestimăm rolul uh, esențial uh, al adunării naționale pentru o democrație desăvârșită. Așa încât vă invităm să puneți pe ordinea de zi a dezbaterilor parlamentare marile probleme de interes național care stau la baza crizelor succesive care au afectat uh, țara dumneavoastră, în special problema echilibrului de putere problema forțelor de apărare și de securitate, respectarea drepturilor omului, uh, activitatea Comisiei Dialog, uh, Adevăr și Reconciliere și ceea ce a urmat uh, problema funciară. Deci cam acestea ar fi câteva subiecte pe care am dorit să le abordăm împreună cu dumneavoastră în cadrul acestei reuniuni. Și vă dau cuvântul imediat pentru 20 de minute. Mulțumesc, doamna președinte al, a Comisiei pentru Dezvoltare, doamnelor și domnilor deputați europeni, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Aș vrea să încep prin a vă spune mulțumesc în numele adunării naționale de pe coasta de Filde și în numele poporului meu, pentru că ne-ați acordat posibilitatea de a lua cuvântul în fața dumneavoastră. Conduc o delegație de parlamentari din țara mea, care provin din cinci grupuri parlamentare, uh, care uh, au un număr de 255 de deputați. Vreau să semnalez și prezența în sală a ambasadorului nostru în Austria, și uh, al ambasadorului uh, la Bruxelles. După cum știți, nimic nu poate înlocui uh, cuvântul reprezentanților legitime al unui popor atunci când vorbim despre destinul acestuia și tocmai de aceea doresc să vă salut și să vă mulțumesc că ne-ați invitat aici pentru a putea să ne exprimăm părerea. Dacă iau astăzi cuvântul în fața dumneavoastră, dragi colegi, acest lucru se întâmplă pentru că criza din țara mea s-a terminat. Astăzi suntem pe cale de a construi statul de drept, suntem pe cale de a construi democrația în coasta de Fildeș. Așa cum ați subliniat și dumneavoastră, există în continuare nenumărate provocări pe care trebuie să le uh, învingem, dar aceste provocări, trebuie să spun, sunt uh, acele al unei țări în curs de dezvoltare. Sunt acele al unei țări care are dificultăți pentru eradicarea sărăciei și care caută să iasă dintr-o situație precară care durează de câteva zeci de ani. Pe plan politic, aș dori să vă semnalez că astăzi Coasta de Fildeș funcționează normal. Toate instituțiile Republicii au fost uh, înființate. Știți că după criza postelectorală nu mai existau instituții în țara noastră la șase luni distanță, în ciuda dificultăților și a crizei uriașe cu care ne-am confruntat, am reușit să organizăm alegeri legislative care au dus la înființarea adunării generale a coastei de filde și așa cum am spus mai devreme. Apoi am continuat în eforturile noastre de a organiza alegeri democratice și transparente, alegeri locale, municipale și pentru consiliile regionale. Aceste alegeri tocmai s-au terminat într-un climat uh, pașnic și cred că acest lucru a fost extrem de important, pentru că a fost o provocare nu doar pentru guvern, ci și pentru popor. Ultimele alegeri locale au uh, finalizat lungul proces electoral și cu mare satisfacție sunt aici pentru a vă spune că uh, lucrurile s-au desfășurat bine. Bineînțeles, domnule președinte, putem deplânge faptul că toate forțele uh, politice semnificative nu au participat la această alegere, în special partidul fostului președinte al Republicii, care uh, în momentul de față se găsește uh, supus unor anchete internaționale. Și înainte ca fostul președinte să fie eliberat, După cum știți, acest lucru nu ține de autoritățile din uh, țara noastră, pentru că Laurent Bobo, uh, fostul președinte, este în mâinile justiției internaționale. Și după cum știți, pentru noi, politica uh, scaunului gol nu este un lucru bun. Guvernanții au dreptul, partidul la putere, partidul uh, majoritar are datoria să aibă o politică inclusivă și să includă practic și uh, opoziția, dar și opoziția are datoria să contribuie la viața politică a națiunii. Pe planul securității, în coasta de uh, Fildeș am făcut uh, foarte multe eforturi. Uh, pentru că după criza electorală forțele noastre erau dezorganizate și eforturile noastre au dus la îmbunătățirea și repoziționarea uh, forțelor de primă categorie în țara noastră, și anume Poliția și Jandarmeria Națională. Armata Națională este acum în curs de restructurare. Pentru a înțelege îmbunătățirea securității în coasta de Fildeș, vă rog să uh, consultați indexul de securitate definit de ONU, pentru că noi am trecut de la securitate 4, nivel ridicat, uh, la risc de securitate 1, ceea ce înseamnă că organizațiile internaționale se pot întoarce și, de asemenea, și Banca Africană de Dezvoltare se poate întoarce la noi în țară. Pentru o țară ca a mea, care are o poziție geostrategică și geografică foarte importantă pentru uh, lumea africană, provocarea rămâne una importantă, pentru că noi avem la frontieră Maliul și știți care sunt problemele de securitate care apar în Mali. La vest ne învecinăm cu Liberia și știți că Liberia se confruntă și ea cu o situație precară și una peste alta problema securității rămâne una prioritară pentru țara mea și tocmai de aceea credem că comunitatea internațională, inclusiv Uniunea Europeană, trebuie să fie cu ochii pe problema securității nu doar în coasta de Fildeș, ci în toată zona pentru că vorbim acum de amenințări mult mai puternice, cum ar fi terorismul în Mali, și trebuie ca acest lucru să fie o prioritate. Pe plan economic, Costa de Filde și-a făcut multe eforturi și ne-am relansat economia țării. Foarte mulți investitori, eh, după reformele economice pe care le-am făcut, în special programul pe care îl avem cu FMI și cu Banca Mondială, reforme care ne-au permis să ajungem la un punct de succes, Coasta de Fildeș este astăzi o țară deschisă investitorilor și pentru 2012 vă invit să consultați cifrele oficiale uh, emise de femei care uh, spune că coasta de Fildeș a avut o cotă de creștere de 9,5% din PIB. Și pentru anul 2013 contăm pe o cotă de creștere de 9%. S-au făcut deja reforme importante pentru filiera cafea și cacao, tocmai pentru a permite combaterea sărăciei. Pentru că știți, la origine, Coasta de Fildeș este o țară agricolă, este primul producător mondial de cacao și există culturi importante acolo. Suntem de asemenea și um, primul producător de nuci caju. Uh, la chestiunea de la uh, reconciliation națională. În ceea ce privește Comisia pentru Reconciliere Națională și Drepturile Omului, evident, țara noastră care a trecut printr-un război și, prin urmare, a avut ce anumite, să spunem, neajunsuri în ceea ce privește drepturile omului. Dar președintele s-a angajat să încheie ciclul infernal de impunitate care a existat câteva zeci de ani în țara noastră și a hotărât să înființeze o comisie de anchetă care a arătat în public care sunt crizele, care au fost crimele din Costa de Fildeș. Comisia a funcționat și a prezentat raportul președintelui Republicii, care la rândul său a transmis acest raport către Ministerul Justiției și la nivelul acestui minister acum trebuie să se continue lucrurile pe baza acestui raport. Adunarea Națională este cea care, așa cum v-am spus, a fost înființată în 2011 și își va juca și ea rolul care îi revine. Dincolo de misiunile constituționale, votarea legilor, controlul acțiunii guvernamentale, activitatea de reprezentare națională, rolul acestei uh, adunări este să se implice profund în reconcilierea națională fii și fiicele coasei de și sunt cei care trebuie să facă acest lucru. Foarte important, fiindcă atunci când o țară trece printr-o situație traumatică, așa cum a fost cea pe care am traversat-o noi, este foarte important ca toate instituțiile, inclusiv această adunare națională, să joace rolul. Sprijinim Comisia pentru Dialog, Adevăr și Reconciliere, care a fost creată exact pe tiparul comisiei care a condus procesul de reconciliere în Africa de Sud. Este un, un, o activitate pe termen lung. Adunarea noastră are și ea un rol de jucat acolo și, după părerea noastră, există rezultate concrete. După rezultatele prezidențiale am organizat două uh, astfel de tururi de scrutin care s-au desfășurat într-o atmosferă diferită de cea de după alegerile prezidențiale. Aș putea să intru în detalii mai departe, doamnă președinte, dar cred că cel mai important este ca astăzi, în comisia dumneavoastră, să spunem clar că în coasta de fil, deci lucrurile și-au revenit, înțelegem care este miza și responsabilitatea care ne revine și vrem să ne asumăm această responsabilitate, acest rol în subregiunea vest-africană. Pe plan diplomatic, președintele Republicii Coastei de Fildeș conduce în prezent sub regiunea în cadrul CDAO, care este comunitatea statelor din Africa de Vest. Iată cele câteva elemente pe care am vrut să vi le prezint astăzi și sigur, toate aceste informații pe care le-am menționat aici, mai mult sau mai puțin detaliat, ziție atunci când uh, veți avea nevoie de ele. Vă stau la dispoziție și eu pentru orice observații sau comentarii pe care le-ați putea avea. Mulțumesc! Merci. Mulțumim, domnule președinte. Are acum cuvântul domnul Ponga, adjunctul uh, dumneavoastră, care ne-a cerut să intervină. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul președinte al Adunării Naționale a Coastei de Fildeș vă uh, Mulțumesc pentru prezența astăzi aici. Aș vrea să ne dați câteva detalii cu privire la procesul de reconciliere care s-a produs în țara dumneavoastră și pe care l-ați menționat. Comisia pentru Dialog, Adevăr și Reconciliere, pe care ați înființat-o în iulie 2011, aș vrea să știu dacă funcționează în mod eficient. Aș vrea să ne dați câteva informații în acest sens. Și dacă s-au înregistrat progrese cu adevărat concrete. Vă întreb asta pentru că raportul publicat de Amnesty International pe 26 februarie anul acesta ne spune că procesul de reconciliere este unul foarte dificil, având în vedere că există o serie de uh, crime comise împotriva uh, cetățenilor de către armată și de către cele două facțiuni, crimele acestea rămân nepedepsite și am vrea să știm cum poate ajuta Uniunea Europeană în acest proces de reconciliere. Comisia Europeană pentru Anchetă a făcut un uh, a făcut un studiu în acest sens care a ilustrat exact acest lucru. Ați putea să ne dați câteva detalii referitoare la concluziile acestui raport? Mulțumesc! Domnul Michel are acum cuvântul. Da, domnule președinte, întâi de toate aș vrea să vă felicit pe dumneavoastră și pe autoritățile din Costa de Fildeș, care au de acționat în niște condiții extrem de dure și care au reușit totuși să pună uh, țara pe roate. Evident, uh, există în continuare multe provocări, sunt multe de făcut, așa cum ați spus uh, foarte corect și dumneavoastră, o creștere de 10% într-un timp așa de scurt ne arată că, iată, Costa de Filde și e un partener care trebuie luat în considerare și o pârghie economică, politică și de uh, stabilitate în întreaga regiune. Am vrut să subliniez acest lucru. Asta nu e o întrebare, e o constatare și niște felicitări și îndemnul la continuarea acestor eforturi. Dar am și o întrebare opt creștere, ne spuneți. Asta înseamnă că există suficiente mijloace deja pentru îmbunătățirea uh, rețelei sociale, pentru a acorda sprijin la educație și așa mai departe? Există programe, există proiecte, într-adevăr, dar aș vrea să ne dați detalii în acest sens. În al treilea rând, eu aș vrea să știu de ce care este explicația și justificarea faptului că FPI se bazează pe această politică a scaunului gol, a boicotului. E un lucru deranjant pe care l-am constatat în mai multe țări. De exemplu, s-a cerut eliberarea domnului Bakbormem și procedurile judiciare ale curții penale s-au încheiat înaintea alegerilor. Lucru care este destul de curios dacă dorești respectarea statului de drept. Aș vrea să ne dați câteva detalii aici și să ne spuneți ce faceți dumneavoastră, majoritatea, pentru a încerca să deblocați această situație și să atrageți uh, atenția asupra acestei nevoi de reconciliere. Urmăresc îndeaproape situația din coasta de filde și uneori am impresia că vorbim de o strategie a opoziției care refuză să se uh, implice în procesul de reconciliere. Important însă este ca majoritatea să facă toate eforturile pentru a uh, atrage această parte într-o activitate de reconciliere și de schimbare. Asta am avut de spus și aș vrea să știu încă o dată dacă ne puteți da câteva informații mai detaliate cu privire la dificultățile concrete cu care vă confruntați pentru operațiunea EDR. Evident, este o operațiune dificilă, sensibilă. Eu cunosc dificultățile, mai ales în cazul coastei de Fildeș, dar aș vrea să ne spuneți și dumneavoastră concret care sunt uh, problemele concrete și precise cu care vă confruntați. Eu cunosc câteva, dar mi-ar plăcea să am și punctul dumneavoastră de vedere concret. Care sunt politicile sociale pentru educație și așa mai departe pe care le dezvoltați? Pentru că asta va duce la bogăție și prosperitate o parte a prosperității uh, trebuie să meargă apoi către îmbunătățirea situației cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a continua, aș vrea să salut uh, grupul de vizitatori care ni s-a alăturat la invitația domnului Görenț, uh, care reprezintă un grup de înfrățire Portugalia-Luxemburg. Bine ați venit la lucrările uh, Comisiei pentru Dezvoltare din Parlament. Există și elevi de la International German School of Brussels, cărora le urez de asemenea bun venit. Domnul Cortez Lastra are acum cuvântul. <coughs> Sí, presidente, presidente Soro, le doy... Da, doamnă președintă, haideți să Așteptăm până toată lumea își pune căștile. În primul rând, este o plăcere să vă avem alături de noi. Suntem mulțumiți să vă vedem aici și să putem asculta cele spuse de dumneavoastră. Și că e important să păstrăm o relație între noi. Acest lucru cred că va fi un lucru pozitiv și pentru Uniunea Europeană, care colaborează cu Costa de Fildeș Cred că e vorba de 150 de milioane de euro care sunt grupați în mai multe instrumente și cred că lucrurile o să evolueze în acest sens. Ne-ați spus de mai multe ori și este clar că acest lucru este foarte uh, important creșterea, ați menționat-o, uh, este una de aproape 10%, evident va continua, dar avem impresia că această creștere nu se face resimțită la nivelul populației și cred că dumneavoastră simțiți asta mai mult decât noi. Un locuitor din patru din uh, Coasa de Fildeș trăiesc sub pragul de sărăcie, unul din patru locuitori. Și aș vrea să știu ce politici puneți în aplicare pentru a lupta împotriva acestei sărăcie? Pentru că unul dintre obiectivele Coastei de Fildeș este tocmai eradicarea sărăciei și cred că putem lucra împreună, puteți lucra împreună cu Parlamentul pentru a intensifica eforturile deja făcute și dialogul început pentru a lupta împotriva impunității, a justiției pentru toți. Sunt multe încă de făcut, multe direcții pe care putem lucra împreună. Acum câteva zile Amnesty International a făcut o legătură foarte clară între abuzurile comise de toate părțile și armele care s-au adunat acolo în anii anteriori. Și cred că putem face ceva aici. Cred că putem încerca și reuși să uh, stopăm acest flux de arme și aș vrea să știu ce inițiative aveți în acest sens. Aș vrea să vă mulțumesc, Excelență, pentru prezență și să vă spun că doresc ca această relație între Parlamentul European și Parlamentul dumneavoastră să continue. Domnule președinte, aveți cuvântul pentru a răspunde întrebărilor de până acum, după care vom avea o a doua rundă de întrebări. Mulțumesc, doamnă preș- președinte. Sunt mândru și bucuros să văd că parlamentarii europeni sunt așa de interesați de țara mea și sunt uh, impresionat de cunoștințele pe care le aveți și de cât de îndeaproape urmăriți uh, politica noastră. Pentru a răspunde la întrebări, Ați menționat raportul Amnesty International care menționează anumite probleme, anumite uh, neregularități din coasta de Fildeș. Vreau să vă spun că de fiecare dată când avem de-a face cu un astfel de raport Amnesty International, guvernul este foarte atent. Și eu, în calitate de președinte al adunării naționale sunt foarte atent. Am fost declarat prizonier politic de Amnesty International acum câțiva ani, deci sunt, cum vă puteți da seama, foarte interesat de aceste rapoarte, fiindcă Amnesty International m-a declarat prizonier politic. Adevărata problemă în coasta de Fildeș nu este o lipsă de voință la nivelul uh, guvernului, voință de a aborda problemele menționate de Amnesty International. Criza postelectorală din țara mea a uh, dus la 3.000 de morți după mm, Națiunile Unite. Președintele Republicii n-a putut să-și exercite uh, competențele ca președinte în 2011. Până la uh, momentul la care a putut să facă acest lucru, uh, justiția nu mai funcționa în coasa de Fildeș, magistrații uh, se refugiaseră, tribunalele nu mai funcționau, populația a fost rămutată, deci efectiv statul a trebuit să fie reconstruit și așa cum v-am spus, în 1 iunie 2011 ne-am trezit că nu mai existau instituții, cu excepția președintelui ales. Adunarea Națională a fost uh, înființată în aprilie, februarie-aprilie 2012. Tocmai am finalizat uh, procesul uh, electoral toate chestiunile menționate, toate neregulile menționate în raportul Amnesty International sunt în vederea guvernului care le va studia și care va face ceva în acest sens. Și rolul adunării naționale este să se asigure că, într-adevăr, se face ceva în urma acestui raport și că uh, impunitatea este un lucru încheiat în țara noastră. Chiar și justiția internațională, care are competențe și puteri mai mari decât Coasta de Fildeș, nu a încheiat, uh, uh, nu a încheiat tot procesul de aranjare a lucrurilor, mai ales în ceea ce privește președintele anterior. Deci există foarte multe lucruri de făcut dincolo de uh, restructurarea justiției pentru ca ea să funcționeze așa cum trebuie. Trebuie să ne construim din nou instituțiile Acum suntem uh, în faza în care abordăm toate problemele menționate în acest raport și în alte rapoarte. Ați menționat raportul Amnesty, dar dacă citiți raportul Comisiei Naționale de Anchetă pe care uh, l-am făcut noi, uh, cetățenii din Costa de Fildeș, fără altcineva, vedem că situația drepturilor omului pe durata războiului, practic în țara noastră, este subliniată cam din aceeași perspectivă. Deci nu suntem ca guvernele anterioare care luau un raport și îl puneau în sertar. Raportul a fost publicat pe internet. Vrem ca cetățenii noștri să cunoască lucrurile, să știe cum au fost aceste crime, nu vrem să ascundem nimic, vrem ca justiția să uh, uh, își poată face treaba și doar așa putem construi cu adevărat un stat de drept, putem uh, da democrație țării noastre toți cei care vor fi identificați în acest raport își vor asuma responsabilitățile în fața justiției. Și de aceea, ca să mă refer și la o altă întrebare, nu credem că un partid politic cum suntem noi, care dorește să construiască democrația și statul de drept, deci nu credem că un astfel de partid și-ar condiționa participarea uh, la alegerile din țara sa cu suspendarea unei proceduri de justiție. Dacă ni se spune că trebuie ca TPI să le libereze pe domnul Bambo Uh, înainte ca uh, partidul său să poată participa la viața politică a țării sale, ar însemna că începem o situație foarte periculoasă. Și nici guvernul, nici parlamentul din coasta de Fildeș nu sunt în poziția să ceară justiție internaționale să facă așa ceva. Prin urmare, cam așa stau lucrurile în realitate. Suntem de acord, așa cum a spus cineva, să continuăm dialogul și uh, guvernul își dorește acest lucru. Am fost prim-ministru când președintele Republicii mi-a solicitat să formez guvernul din 1 iunie 2011 și să uh, discut cu principalul partid de opoziție, uh, al cărui președinte era la Haga și care stă la baza anumitor crime comise în țara noastră, deci să discut cu ei ca să ni se alăture la guvern. Au refuzat acest lucru. Procesul electoral în coasa de Fildeș este certificat de Națiunile Unite. Prin urmare, Națiunile Unite vin în coasa de Fildeș și uh, aplică niște criterii standard internaționale pentru a stabili dacă alegerile au fost corecte, da sau nu și vă pot spune că alegerile legislative care au dus la formarea acestei adunări au fost certificate de domnul Ban Ki-moon, secretarul ONU, uh, care a spus că alegerile noastre au îndeplinit toate condițiile de transparență și democrație și că uh, e vorba de reprezentarea tuturor cetățenilor din Coasa de Fileș. Cred, prin urmare, că instituțiile europene trebuie astăzi să încurajeze guvernul Coastei de Fildeș să respecte drepturile omului, să eh, se îndrepte spre care dialogului. Sigur, și eu doresc acest lucru, dar trebuie să îi se ceară opoziției să-și asume responsabilitatea care îi revine, eh, să se implice în eh, discuțiile politice și nu să pună piedici. Și ați întrebat care sunt politicile pentru eradicarea sărăciei. După aproape două decenii de război, iată, uh, Costa de Fildeș se găsește într-o situație în care, în 2009, 50% din populație era sub pragul sărăciei, deci jumate din populație. După la criza post-electorală, guvernul nostru a inițiat reforme pentru a se asigura că se relansează uh, creșterea în uh, Uh, Costa de Filde și iată că așa s-a și întâmplat uh, în ultimul an. Sigur că asta nu este suficient și că e, se resinte destul de greu la nivelul cetățenilor deocamdată, creșterea aceasta trebuie să continue mai mulți ani de aici înainte ca să se simtă cu adevărat uh, în ceea ce privește scăderea indicelui sărăciei în țara noastră. Și de aceea vreau să vă spun și insist, domnilor parlamentari, pentru a vă spune că da, am fost, am trecut printr-o criză, am ieșit din ea, dar suntem în continuare fragili și acum mai mult ca niciodată avem nevoie de sprijin și de solidaritatea Uniunii Europene pentru a consolida taxa de creștere din coasta de file și pentru a ne asigura că uh, urmează mai mulți ani de creare de bogăție care să ajungă cu adevărat la nivelul cetățenilor și care să reducă cu adevărat rata sărăciei. Și ca să răspund la întrebarea uh, domnului parlamentar, adunarea națională a votat planul Național de Dezvoltare Quadrianual, care mm, se va încheia 2016. Și acest plan are ca prioritate două sectoare, cel al educației și cel al sănătății. Știm că pentru țări subdezvoltate, cum este țara noastră, uh, prioritățile, fondurile trebuie dirijate înspre sectoare sensibile și vreau să vă spun că anumite măsuri au permis acest lucru, doamnă președintă. De exemplu, în ceea ce privește sănătatea, în prezent se fac mari eforturi pentru a acorda servicii gratuite în mod țintit. De exemplu, pentru femei, femeile gravide, care, am spus, noi trebuie să poată beneficia de servicii medicale gratuite. Asta e o politică a guvernului în vigoare în prezent. Pentru anumite tratamente am spus că uh, vom folosi fonduri publice pentru a permite populației care este sărăcită în urma uh, războiului să aibă acces la aceste servicii cu costuri minime sau zero. Deci, uh, Oferim de asemenea uh, acces gratuit la școlile primare, adică guvernul Coasei de Fildeș uh, cumpără kituri școlare, de exemplu, pe care le dă copiilor din familiile sărace, care nu își permit uh, să cumpere manuale școlare, de exemplu, și statul face acest lucru în locul lor și școala este gratuită până în clasa a șasea. Astea ar fi câteva exemple pe care vi le-am putut da și vă dau acum uh, cuvântul din nou, doamna președintă, pentru noi întrebări. Mulțumim, domnul Gheorez. Oui, merci, madame Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea și eu să adresez câteva întrebări, mulțumindu-i domnului președinte pentru prezentarea făcută și pentru ideile extrem de interesante care ne permit să judecăm mai bine situația țării domniei sale de astăzi. Suntem un pic condiționați în exteriorul coastei de Fildeș de trecutul țării dumneavoastră. Țara dumneavoastră era perla la reușitei în ceea ce privește creșterea economică. Și am văzut un pic uh, grandoarea și uh, decăderea. Și asta îmi uh, face să fiu un pic neliniștit. O țară care a cunoscut o dezvoltare atât de puternică, cum poate să cadă într-un timp atât de scurt, atât de jos? Care este durabilitatea succesului, pentru că acest, acest succes a fost real și mă îndrăznesc să sper că progresul la care ați făcut trimitere va fi unul de durată. În ceea ce privește drepturile omului, s-au înregistrat progrese esențiale, uh, creșterea economică, iarăși nu se poate face nimic fără creștere economică, în special uh, într-o țară în curs de dezvoltare și apoi uh, s-a reușit restabilirea calmului, condiție esențială pentru dezvoltare. Și văzut din exterior, și văzut de cei care judecă situația uh, interioară din exterior și tocmai aici aș vrea să îmi confirmați informațiile pe care le am. E adevărat că Banca Africană de Dezvoltare, care înainte de criză era la Abidjan a plecat din Abidjan și s-a mutat în Tunisia și e adevărat că este pregătită să revină la Abidjan, pentru că dacă este așa, atunci acest lucru ar fi extraordinar pentru viitorul dumneavoastră și pentru comunitatea internațională și pentru comunitatea statelor africane. Vreau să știu dacă această informație este corectă și când vă așteptați să puteți primi din nou Banca Africană de Dezvoltare care este una din uh, instituțiile care poate contribui decisiv la structurarea continentului african. Mulțumesc, domnul Neuser. Ja, vielen Dank, Frau. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ați prezentat cât se poate de clar care sunt provocările cu care se confruntă țara dumneavoastră și că țara dumneavoastră se află pe drumul cel bun. Acest lucru reiese din vizita dumneavoastră, dar și din cooperarea țării dumneavoastră cu Uniunea Europeană. Vorbeați de acel proces de reconciliere Mă întreb în ce măsură depinde acest proces de reconciliere de Uniunea Africană și de comunitatea statelor din Africa Occidentală. În ce măsură acestea încurajează acest proces de reconciliere? Cred că Uniunea Europeană are un rol de jucat, dar, bineînțeles, un rol și mai mare îl poate juca Uniunea Africană și țările învecinate din Africa Occidentală. Cooperarea cu um, Uniunea Europeană prevede alocarea aproape 200 de milioane de euro în um, um, cel de-al 10-lea EDF pentru țara dumneavoastră. În programele următoare, suma se va uh, multiplica de 5 ori chiar. Am înțeles că dumneavoastră doriți să vă orientați înspre agricultură competitivă și doriți să găsiți de asemenea un răspuns problemelor în sectorul energetic. În ceea ce privește agricultura, doresc să vă întreb în ce măsură mizați pe întărirea rolului micilor agricultori și ce rol vedeți pentru femei în um, evoluția acestui sector al micilor agricultori? În ceea ce privește sectorul energetic și accesul la energie, constatăm în repetate rânduri că fără acces la energie, evoluția e foarte greu de atins. Și vă întreb, cum arată politica dumneavoastră energetică? mizați pe rezerve considerabile de energie sau aveți mai degrabă o abordare decentralizată în sectorul energetic? Mulțumesc! Mulțumesc! Acum o să-mi dau și mie cuvântul înainte de a da din nou cuvântul domnului președinte. Știm cu toții și ne amintim uh, drama care s-a întâmplat în uh, Ehm, țara dumneavoastră a fost o navă înmatriculată, cred, sub pavilion uh, olandez, de fapt, care a deversat în mod ilegal produse foarte toxice în țara dumneavoastră. Ne amintim că au existat câteva decese și 20.000 de răniți și ne Amintim și de uh, faptul că a încerc, acest lucru a fost ținut secret de comunitatea internațională și vreau să vă întreb dacă uh, victimele au fost despăgubite pentru uh, suferințele pe care le-au avut și vreau să știu, pentru că tranzacția respectivă s-a ridicat la mai multe sute de milioane de dolari și vreau să știu dacă victimele au fost despăgubite. O să vă dau deci acum cuvântul pentru a răspunde la întrebările deputaților. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru a răspunde la prima întrebare. eu pot să vă asigur că principiul returul, uh, întoarcerii băncii africane de dezvoltare în coasta de Fildeș a fost îndeplinit. Lucrăm acum cu responsabilii băncii africane de dezvoltare în ceea ce privește condițiile și modalitățile pentru ca ei să se întoarcă. Deci am demarat deja uh, Uh, construirea unui, uh, unei clădiri uh, de birouri pentru sediul Băncii Africane de Dezvoltare și procesul acesta este pe calea cea bună și confirmă tocmai ce spuneam mai devreme că problema securității în coasta de Fildeș este în mod clar îmbunătățită. Deci nu este o invenție nici a guvernului, nici a adunării generale, Uh, ci Națiunile Unite pot să vă spună că am trecut de la indexul de risc 4 uh, la indexul de risc 1, ceea ce înseamnă că instituțiile internaționale pot să revină în țara noastră. Toate uh, ambasadele au uh, revenit și toate instituțiile internaționale care plecaseră au revenit. Uh, și așteptăm cu nerăbdare ca și Banca Africană de Dezvoltare să se întoarcă în țara noastră. Evident, coasta de Fildeș uh, a trecut printr-un proces destul de lung și a existat, uh, au existat mai multe probleme care au dus la criza pe care o cunoaștem. Știți că același lucru se întâmplă în toate țările. Când apare o criză, există senzația că străinii sunt cei care uh, vin să ia locurile de muncă ale populațiilor autohtone și asta a dus la ură și la rivalități, ceea ce până la urmă a dus la o criză politică și toate resursele statului au fost, uh, erau deja slăbite de criza economică internațională. Și asta uh, s-a întâmplat și la noi, pentru că au scăzut prețurile la materiile prime și asta a dus la un dezechilibru infrastructural. Și atunci uh, a ajuns să apară o scânteie politică pentru ca incendiul uh, să izbucnească. Și acum suntem pe cale să reconstruim statul de drept și democrația. Democrația poate să fie un paravan în uh, fața acestor sentimente de ură care au distrus țara noastră. Deci există interesul ca Uniunea Europeană să ne împingă de la spate în sensul consolidării statului de drept și al democrației și în sensul respectării drepturilor omului. În ceea ce privește problema procesului de reconciliere, trebuie să ne gândim la el dintr-un punct de vedere dinamic și nu static. Am spus că am înființat o comisie dialog adevăr reconciliere această comisie înseamnă, de fapt, că suntem de acord să uh, acordăm scuze, dar trebuie ca adevărul legat de crimele odioase care au avut loc în țara noastră să fie dezvăluit. Uh, și cei care vor să se căiască uh, se pot căi și justiția își poate face treaba. Acest lucru s-a întâmplat și în Africa de Sud și cred că se va întâmpla și în coasta de Fildeș. S-a fost adevărat și în Rwanda, unde a existat genocidul cu un milion de decese, va fi adevărat și la noi în țară. Dar acest lucru nu se întâmplă de azi pe mâine și nici cu o baghetă de uh, vrăjitor. Uh, Trebuie să lucrăm în continuare și să perseverăm în ciuda dificultăților cu care ne-am putea confrunta și tocmai de aceea nu disper să văd că toți actorii politici se ridică dincolo de interesele uh, personale și individuale și de partid pentru a lupta pentru uh, țară și că nu se concentrează asupra unui uh, lider, asupra unui conducător, ci asupra statului. Și tocmai de aceea cred că fiecare partid are o răspundere și un rol de jucat în acest proces de reconciliere. Iar eu aș fi bucuros să primesc la Abidjan uh, parlamentari Uniunii Europene care să vină și să vorbească cu oamenii, să vorbească cu guvernul, pentru că aceștia au foarte multe responsabilități pentru a face ca lucrurile să se miște și pentru a încuraja dinamica reconcilierii. Dar vreau ca ei să vorbească și cu opoziția pentru a le spune care este răspunderea lor, pentru că foarte adesea Oamenii au senzația că atunci când sunt uh, în opoziție, tot ce spun este adevărat, că adevărul este deținut în exclusivitate de opoziție. Nu. E posibil să fii din opoziție și să te înșeli și e posibil să fii la putere și să crezi că ai avut dreptate. Deci cred că trebuie cu toții să ne conjugăm eforturile. În ceea ce privește cooperarea cu UE, ați vorbit despre diverse sectoare. Știți că suntem uh, independenți din 1960 și am avut o orientare foarte clară pe care primul uh, președinte al Republicii a bazat uh, dezvoltarea țării noastre pe dezvoltarea agriculturii. Când alte țări au făcut alte opțiuni strategice pentru dezvoltare, Coasta de Fildeș a ales să-și bazeze dezvoltarea pe agricultură. Și am lucrat la asta și după ce am fost prim-ministru și ministru de apărare, confruntat cu problema șomajului, care este o problemă uh, globală deja, am văzut că există milioane de tineri care nu au un loc de muncă. Și fie că vorbim de Liberia, fie că vorbim de Mali, de coasta de Fildeș, toți acești tineri care au pus mâna pe arme, n-au făcut-o pentru că arma e mai frumoasă decât uh, uh, o seceră, ci pentru că arma le-a permis să supraviețuiască. Pentru că tocmai acești tineri nu aveau alte opțiuni. Și pentru a-i descuraja pe acești tineri să pună mâna pe arme, trebuie să le propui o alternativă, un loc de muncă. Și într-o țară ca a noastră, uh, într-o țară în curs de dezvoltare, care sunt sectoarele care oferă locuri de muncă? Pentru noi e agricultura, pentru că în agricultură n-ai nevoie să fii diplomat și să ai doctorat ca să lucrezi și un analfabet uh, și un licențiat poate, uh, pot să lucreze în agricultură. Și credem, deci, că pentru a restrânge nivelul șomajului, pentru că vorbim de 4 milioane de tineri care nu au un loc de muncă, că trebuie să uh, injectăm multe fonduri în agricultură, tocmai uh, pentru că acești tineri care nu vor decât să aibă uh, ce pune pe masă și din ce să-și întrețină familiile, să-și găsească un loc de muncă. Și cred că acum trebuie să ne gândim dincolo de uh, elementele uh, de bază, pentru că trebuie să uh, ne asigurăm că coasta de fildeș devine independentă din punct de vedere al alimentației. Apoi, țara noastră nu ar fi deloc competitivă pe piața energiei dacă n-am avea uh, o adevărată capacitate de producție energetică. Coasta de Fildeș uh, exportă electricitate în Ghana, în Mali, în Burkina Faso și dacă am avea capacitatea de producție mai mare, am putea exporta și în Sierra Leone, și în Guinea și așa mai departe. Deci este un lucru esențial și cred că nu putem să-l uh, rezolvăm la nivel micro. Trebuie să îl rezolvăm la nivel regional. Când uh, eram prim-ministru, am discutat și în Statele Unite și în Europa și cred că tot acest proces trebuie să continue. Nu vreau să-mi depășesc timpul, uh, doamnă președinte, pentru că știu că aici timpul este sacru, la noi, în Africa, putem uh, vorbi și putem uh, depăși timpul de vorbire, dar pentru a respecta timpul care mi-a fost acordat, trebuie să spun că problema energiei rămâne una esențială astfel încât țările africane în curs de dezvoltare să devină competitive și capabile să facă față provocărilor mileniului nostru. Mulțumesc! Nu mai rămâne decât să-i mulțumesc, domnule președinte, al adunării generale pentru vizita domniei sale și pentru analiza pe care ne-a făcut-o în ceea ce privește situația din uh, coasta de Fildeș. Mulțumesc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 Nous allons continuer euh, avec les... Vom continua acum cu un schimb de opinii în ceea ce privește acordul de pescuit între Uniunea Europeană și Republica Kiribati. Domnul Neusser este raportorul. Știm că Comisia competentă pe fond este Comisia Pesc și că Parlamentul trebuie să-și dea, sau, să-și dea acordul sau să-l refuze pentru acest protocol, așa încât îi dau cuvântul imediat domnului Noizer pentru a ne prezenta avizul domniei sale. Mulțumesc, doamne președinte. După cum spuneați, Comisia competentă pe fond este Comisia P și noi, în calitate de comisie, uh, deve emitem un aviz. După multe discuții, doresc să vă recomand în avizul meu să nu votăm în favoarea acestui acord cu Kiribati. De ce? E vorba în principal de un punct. Comisia Europeană, în negocierile sale referitoare la acordul de pescuit, nu a luat în considerare acordul existent în Pacific, acordul de la Nauru. Acest acord de la Nauru prevede o schemă de alocare a zilelor de pescuit pentru a controla pescuitul. În acordul său cu Kiribati, Comisia Europeană nu ține cont de acordul de la Nauru și nu aplică această schemă de alocare a zilelor de pescuit. Astfel, uh, încheierea unui acord cu Kiribati ar fi în defavoarea statelor din Pacific și mie nu mi se pare corect pentru că promovăm întotdeauna ideea că cooperarea regională ar trebui să sprijină dezvoltarea statelor. În zona Pacificului există o astfel de cooperare în domeniul pescuitului, dar dacă ar fi acum să încheiem un acord izolat cu Kiribati, am sumina acea cooperare regională deja existentă. Iată de ce propunerea mea este de a respinge acest acord în forma sa actuală și să încercăm să adoptăm un alt acord care să țină cont de acordul de la Nauru. Dacă ar fi să votăm în favoarea acordului cu Kiribati în forma sa actuală, am crea un caz uh, defavorabil de precedență, caz în care Uniunea Europeană nu ține cont de obligațiile asumate deja de partenerii regionali. Dacă Parlamentul respinge acest acord cu Kiribati, nu ar fi un capăt de lume pentru Kiribati. Kiribati ar pierde 1% din uh, venitul anual. Ah, iată cât înseamnă acest acord de pescuit pentru Kiribati. Dar această pierdere s-ar întinde eh, doar pe timpul de care Comisia și Kiribati ar avea nevoie pentru a elabora un nou acord care să țină cont de protocolul de la Nauru. Intervenție din sală. Mulțumesc, doamna președinte. Nu pot decât să sprijin cele spuse de domnul Noiser. Am observat că avizul domnului Noiser este pe ordinea de zi și că avizul economic unde competent pe fond este Econ, se află tot pe ordinea de zi și acolo domnul Noizer a fost de acord. Poate că a privit doar latura economică, dar sunt absolut de acord cu domnul Noizer. Trebuie să urmărim mesajul politic pe care dorim să-l transmitem. Și dacă spunem că vrem să sprijinim cooperarea cu țările partenere, atunci pur și simplu nu pot să înțeleg cum Kiribati ar accepta semnarea acestui acord pentru că ar intra într-o situație maximă de conflict. Cu siguranță Kiribati nu e unul din uh, partenerii de mari dimensiuni, ci din potrivă se numără printre partenerii de cele mai mici dimensiuni. Cred că, într-adevăr, ar trebui să respingem acest acord pentru a trimite un mesaj și anume că rămânem fermi pe poziție, ținem la mesajul nostru. Pescuitul este un sector important pentru Kiribati, dar după cum vă spuneam, acest acord a reprezentat doar 1% din venitul țării. Iată de ce cred că trebuie să dăm curs uh, propunerii raportorului. Mulțumesc. Și Pongav. Mulțumesc, domnul Ponga, aveți cuvântul. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președintă. Poate că intervenția mea va fi puțin diferită. Mulțumesc, mulțumesc și colegului Nozer pentru eforturile făcute. După cum știți, regiunea Pacificului, pe care nu pretind că o cunosc așa de bine, dar oricum vin de acolo, deci pot să spun că într-o anumită măsură o cunosc. Um, Kiribati este apropiată de Noua Caledonie. Înțeleg atitudinea domnului Nozer în ceea ce privește acordurile încheiate cu Republica Chiribate. Uniunea Europeană trebuie să respecte angajamentele încheiate cu Kiribati în cadrul tratatului Nauru și uh, acesta este un principiu cu care eu sunt de acord. Am avut o serie de schimburi cu reprezentanții comisiei pe acest subiect. Îmi pare rău să văd că astăzi nu avem aici un reprezentant al comisiei, dar um, Uniunea Europeană nu trebuie să împiedice Kiribati să-și respecte obligațiile internaționale. Dacă dorește, Kiribati poate, pe durata punerii în aplicare a protocolului, să retranscrie sistemul în sistem VDS, așa cum este el uh, prevăzut în tratat. Statele Unite nu aplică sistemul VDS cu, cu statele din Pacific și respectă, ca și Uniunea Europeană, măsurile luate în uh, organizațiile de pescuit VCBFC. Uniunea Europeană își dorește o activitate de pescuit durabilă și transparentă și dorește respectarea dreptului internațional, la fel și în Kiribati. Estimările realizate de Uniunea uh, Europeană ne arată că respectul uh, prevederilor tratatului este asigurat. Așa cum s-a întâmplat și cu protocolul anterior, conform evaluării ex post în protocol există o clauză de evaluare care trebuie să permită ajustarea contribuțiilor financiare dacă acest lucru se va dovedi necesară. Această evaluare ex post subliniază că protocolul este benefic pentru ambele părți și contribuie la dezvoltarea Republicii Kiribati. În acest sens, trebuie să avem în vedere că Kiribati are resurse limitate și că Uniunea Europeană, prin acest nou protocol, ar aloca 1.325.000 de euro pe an pentru acces la resurse halieutice și pentru a susține politica pescuitului în Kiribati. Deci 4.428.000 de euro pentru cei patru ani, la care se adaugă și contribuțiile proprietarilor de nave. E vorba de o țară care depinde foarte mult de resursele de pescuit și asta reprezintă între 23 până la 40% din veniturile guvernului din Kiribati. Lucru foarte important, dragi colegi. E important de asemenea să consolidăm cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele din uh, zona Pacificului. În cazul în care nu avem acest protocol, în Organizația Regională a Pescuitului din Pacific, Uniunea Europeană va avea o poziție mult slăbită. Pacificul este un centru de interes al marilor puteri. Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă sunt foarte prezente acolo și uh, sunt foarte mulțumite ca Europa să aibă o prezență marginalizată. Dacă Uniunea Europeană se retrage din regiune, va fi înlocuită și valorile europene pe care le apărăm vor fi uh, neglijate de marile economii. Comisia noastră și-a dat uh, acordul protocolului privind Micronezia și insulele Solomon, și protocoalele nu făceau trimitere la sistemul VDS. Nu putem avea politici diferite de la un stat la altul, dragi prieteni. Cred că trebuie să înțelegem că e nevoie de coerență. Prin urmare, o să prezint un amendament prin care o să cer aprobarea acordului, subliniind importanța respectării dreptului internațional și să sper să mă pot bucura de sprijinul dumneavoastră, dragi colegi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Isabel Levin. And I Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuză pentru întârziere. Nu am ascultat prezentarea raportorului, nici declarațiile comisiei. În calitate de raportor pentru acordul cu Kiribati, în cadrul comisiei PES, sunt pe deplin de acord cu domnul Neusser dintr-o perspectivă a politicilor de dezvoltare, este foarte important să abordăm problemele ridicate de domnul Neuser în avizul său. Uniunea Europeană nu se bucură de o bună reputație în regiune și asta din cauza felului în care Uniunea Europeană a negociat aceste acorduri de pescuit. Și, domnule Ponga, s-a inclus și acordul cu Micronezia și insulele Solomon. Din păcate, nu am înțeles de ce vorbeam la vremea respectivă de acordul de pescuit cu Micronezia. Credeam că era o discuție. E foarte greu să dobândim informații referitor la contextul uh, evenimentelor, dar știm că Parlamentul din Micronezia a răspins acordul de pescuit pentru că Uniunea Europeană a refuzat să recunoască obligațiile în temeiul schemei de alocare a zilelor de pescuit doar pentru a negocia zilele uh, de navă. Același lucru se aplică și acordului cu insulele Solomon, care se află într-o fază de stagnare la ora actuală, blocată de insulele Solomon. Am discutat intens despre acest subiect la Comisia PEș. Problema e următoarea. Avem o serie de state mici și insulare în curs de dezvoltare, state care, în mod neobișnuit, au făcut progrese în gestionarea resurselor uh, lor naturale. Iar uh, resursele din uh, zonă, practic singura resursă pe care o pot avea acolo, o reprezintă pescuitul, resursele halieutice. Și de mult timp acele insule încearcă să maximizeze potențialul acestor resurse. E foarte greu să se gestioneze uh, resursele haleutice ale unui stat în mod individual. Iată de ce acesta trebuie să coopereze, pentru că acele resurse se deplasează, se mișcă dintr-un loc în altul. Au ajuns la implementarea unui sistem, și anume dacă acele resurse haleutice se vor afla într-un an mai mult timp într-o anumită zonă economică decât în alta, vor putea uh, echilibra numărul de zile de pescuit alocate, astfel încât niciuna dintre, și de asemenea au ajuns la un acord, astfel încât niciuna dintre părți să nu comercializează, să nu comercializeze peștele mai ieftin decât cealaltă. Un lucru foarte important în acea regiune. Iată de ce e atât de important și iată de ce niciuna din părțile semnatare ale acordului de la Nauru nu e de acord să, semne, să comercializeze resursele haleutice la un preț inferior celorlalte. Eu personal am luat parte de două ori la întâlniri ale organizațiilor regionale pentru pescuit și Uniunea Europeană, am putut constata, e percepută ca un actor pozitiv, pentru că noi suntem uh, principala sursă de finanțare pentru dezvoltare și o mare parte a acestor bani merge înspre sectorul pescuitului. Însă, când vine vorba de acest sector, uh, din păcate, pot să vă asigur de acest lucru, nu cred că Comisia mă va contrazice, din păcate, după cum vă spuneam, Uniunea Europeană beneficiază de o imagine extrem de negativă. Aceste țări văd cum Uniunea Europeană vine și încearcă să creeze disensiune între părțile semnatare ale acordului de la Nauru. Negociază cu fiecare țară în parte, încercând să-și impună propriile reguli. Se creează astfel un conflict important între țările insulare din Pacific. Știu că din punct de vedere științific este foarte greu să se stabilească valoarea de referință pentru schema de alocare a zilelor de pescuit, pentru vedeți. Dar știu că în cazul uh, Kiribati s-a înființat un grup tehnic în cadrul părților semnatare ale acordului de la Nauru, grup care a constatat că Kiribati depă- depășește numărul de zile alocate. Nu mi-aduc aminte acum uh, numărul exact, dar era oricum un volum important, era vorba de o depășire cu 30, chiar 40% a zilelor alocate. Și dacă ținem cont de pescuitul efectuat de Uniunea Europeană acolo, se pare că acesta nu este tradus în zile navă. Cred că e foarte important ca Comisia DV să continue să sublinieze că noi dorim să promovăm cooperarea regională, cooperarea între țările ce mai puțin dezvoltate. Și e un exemplu în acest sens situația de față. Nu putem veni să le spunem acelor insule că nu suntem de acord cu acordurile lor, că dorim să se negocieze în felul nostru și că dorim ca totul să se facă după cum spunem noi. Aceasta e, de fapt, problema. Sunt de acord cu comisia, ar fi o situație nefericită dacă nu am avea un loc în Comisia Regională de Pescuit, dar uh, așa s-ar putea întâmpla pentru că Uniunea Europeană reprezintă o piață importantă pentru tonul din Pacific. Zona Pacificului exportă 40% din uh, tonul comercializat. și participarea Uniunii Europene ca piață, ca stat de comercializare, ar îmbunătăți imaginea Uniunii Europene decât uh, să avem Comisia Europeană care reprezintă patru nave care pescuiesc în temeiul acordului uh, cu Kiribati. Nu mă opun prezenței acelor nave, dar Cred că acordul ar trebui să fie renegociat pentru ca acesta să se încadreze în pescuitul durabil și nu ar trebui să depășească zilele de pescuit alocate Kiribati. În plus, ar trebui să ne asigurăm că plătim aceleași sume pe care, ca și cele pe care le primesc celelalte state insulare din Pacific. aceste state insulare doresc să ridice ștacheta și dintr-un motiv sau altul, Kiribati a fost singurul stat care nu a fost de acord cu creșterea acestui nivel. Mi se pare că era 4500 sau 5000 de dolari pe zi. Dacă comparăm capturile în, în temeiul acordului cu UE cu ce s-a plătit de fapt, ajungem la o situație în care Uniunea Europeană a plătit de fapt prea puțin. Știu că Japonia și de fapt, nu sunt sigură în ceea ce privește Japonia, dar știu că Statele Unite renegociază acum un nou acord regional în temeiul sistemului VDS. În ceea ce privește datele Comisiei Tehnice, de fapt e mai mult de 30% procentul cu care Kiribati și-a depășit zilele locate le-a depășit de fapt cu 100%. Dacă ar fi să fragmentăm cooperarea regională, ar, acest lucru s-ar traduce într-o pierdere considerabilă pentru fiecare stat. Ar însemna să le privăm de controlul asupra propriilor resurse naturale, un lucru uh, dezastros pentru regiune și un, un lucru care nu se alinează la politicile de dezvoltare ale Uniunii. De altfel, Corea și Japonia aplică sistemul VDS în acordurile lor cu statele din regiune. De altfel și China și Noua Zeelandă fac același lucru. Se pare că Uniunea Europeană este singura care nu acceptă acest sistem. Sunt de acord cu Comisia, avem nevoie de transparență, dar aceste stocuri se pare că sunt uh, într-o stare bună și trebuie să-i permitem regiunii să se dezvolte. Mulțumesc! Mulțumim! Vă mulțumesc tuturor pentru intervenții. Nu avem un reprezentant al Comisiei alături de noi astăzi pe pescuit Aș vrea să-mi spun și eu punctul de vedere. Mă opun în totalitate acestui acord de pescuit și propun să votăm împotrivă. Votul va avea loc pe 3 iunie Nu, întâi am să dau cuvântul domnului noi să spune doamna președinte. Äh, Frau Vorsitzende, sehr kurz machen, weil die Da, domnule președinte, doamnă președinte, o să am o intervenție foarte scurtă, fiindcă doamna Levin a dat uh, multe detalii din punct de vedere al Comisiei pentru Pescuit. Prin urmare, nu o să mai intru eu în detalii, doar uh, mă voi referi la aspectele ce țin de Comisia de Dezvoltare, la politica de dezvoltare. Uh, după părerea mea, nu ar trebui să negociem așa ceva dacă există riscul de a pune în pericol un acord comun în regiune. Dacă ajungem la acorduri cu statele individuale, s-ar putea să stricăm cooperarea regională și nu cred că ne dorim așa ceva în comisia noastră. Nu cred că ar trebui să avem acorduri izolate cu statele din zona Pacificului și uh, să acționăm doar în conformitate cu acordul NARU. Mulțumesc, spune doamna președintă. Amendamentele pot fi depuse până 3 iunie la prânz și pe 24 iunie va avea loc votul. Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi, combinarea granturilor și împrumuturilor pentru finanțarea politicii de dezvoltare a UE pentru perioada 2014-2020. Această combinare este un subiect de mare actualitate în domeniul cercetării pentru mijloace inovatoare de finanțare pentru um, Comisia Europeană. Comisia Europeană prevede o creștere semnificativă a fondurilor alocate în cadrul diferitelor instrumente de finanțare exterioare. Pe de altă parte, platforma de experți înființată la finele lui 2012 de Comisie pentru a uh, trage concluziile acestor combinări și Uh, pentru a sublinia cele mai importante elemente și încheie activitatea. Iată deci un moment cheie pentru a trage concluziile acestor activități și pentru a le discuta în comisia noastră, având în vedere diminuarea bugetului și pentru a sprijini uh, prioritățile politice. Fondurile suplimentare vin din ce în ce mai mult din partea privată. Combinarea are loc pe baza unui mecanism înființat de Uniunea Europeană pentru a combina uh, ajutoarele publice cu împrumuturi din partea instituțiilor publice sau uh, a uh, sectoarelor comerciale private. Dragi colegi, o să ascultăm experți în primul rând care au realizat studiul comandat de comisia noastră pe această posibilă combinare și pe riscul legat de acest instrument. Domnul Bart Stas, raportorul nostru permanent pe combinare și este aici în calitate de observator în platforma UE, care ne va prezenta punctul său de vedere cu privire la orientările ce par să se contureze. Domnul Pedro Marasan va avea cuvântul pentru început în calitate de autor al studiului. Prin urmare, aveți cuvântul 15 minute maxim. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult. Finanțarea combinată a dovedit în practică ce afirmam în studiu, și anume că are un impact favorabil. De pildă, reușește să îmbine finanțarea publică cu finanțarea privată. În al doilea rând, permite finanțarea proiectelor de mare învergură. În al treilea rând, se poate crea un efect de pârghie, reușind să se obțină contribuții suplimentare din alte state membre. În același timp, crește vizibilitatea cooperării pentru dezvoltare prin intermediul platformei europene pentru finanțare combinată, platformă lansată, lansată în 2012, s-a făcut un pas important în uh, consolidarea mecanismelor inovatoare de finanțare combinată. După părerea noastră, această platformă creș- deschide posibilități considerabile pentru crearea unor standarde și pentru a stabili niște norme care să permită nu doar uh, îmbunătățirea cantității, ci mai degrabă a calității finanțării. Din acest punct de vedere, credem că trebuie să analizăm structura guvernamentală propusă de această platformă. Să propunem o binare între un grup politic și o structură de punere în aplicare, un grup tehnic. Până acum această platformă a fost Uh, percepută ca un for și din acest motiv nu are o funcție cu caracter uh, obligatoriu asemănător altor instrumente de politică uh, ale Uniunii Europene. Platforma ar trebui să joace un rol esențial în îmbunătățirea structurilor care au început să apară din anul 2007. Încercăm să stabilim o anumită coerență între diferitele instituții ale Uniunii care participă la aceste mecanisme, cât și cu instituțiile financiare din statele membre. Având în vedere toate acestea, este foarte important să urmărim evoluția procesului. Aș dori să menționez câteva aspecte. Aspecte amintite de altfel în studiul pe care l-am elaborat. În primul rând, există deosebiri între structurile guvernamentale ale diferitelor mecanisme regionale. Și acest lucru este foarte important, îndeoseb că vine vorba de participarea beneficiarilor. Prezența Comisiei Europene în toate mecanismele reprezintă un element pozitiv al structurii. Astfel, putem identifica acele entități responsabile politic de aplicarea acestor politici. Trebuie să se clarifice anumite aspecte ce țin de potențiale conflicte de interes. Am constatat că există o impresie în cadrul organizațiilor societății civile că prezen, și anume că prezența grupului tehnic poate orienta politicile. Noi, în sudul nostru, recomandăm stabilirea unor reguli clare care să permită o evaluare atât exante cât și ex post, referitor la felul în care mecanismele finanțate din contribuții de dezvoltare corespund obiectivelor de dezvoltare stabilite de Uniunea Europeană. Trebuie să se țină cont tot timpul de obiectivul uh, eradicării sărăciei și anume trebuie să vedem în ce măsură acest mecanism ține cont de interesele grupurilor țintă. Mecanismele regionale nu au permis o participare de plină a societății civile. De asemenea, nu au lămurit toate îndoielile ridicate de organismele societății, de organizațiile societății civile. Aceste structuri au un caracter mult prea tehnic și au o abordare de sus în jos. Parlamentul ar trebui să sprijine ideea unei reprezentări permanente în Comitetul pentru Dezvoltare al Platformei pentru a putea astfel sprijini o schimbare activă a acestei percepții, în ceea ce privește impactul asupra sărăciei. Un studiu de impact pentru mecanismele existente ar putea risipi îndoielile existente. S-ar putea include nu doar contribuția finanțării combinate, ci s-ar putea include și o analiză a relevanței pentru țările partenere. O astfel de valoare ar trebui să se bazeze pe prioritățile definite în documentele de strategie din cadrul uh, documentelor uh, de strategie de țară. Procesul de valoare ar trebui să includă o analiză cantitativă și calitativă, implicând grupurile țintă, cât și instituții care reprezintă societatea civilă și sectorul privat. Acest proces trebuie să fie unul echilibrat care să ne poată oferi o imagine de ansamblu și să ne arate cum percep beneficiarii contribuția acestui mecanism. Nu ar trebui să ne limităm la analizarea efectului de pârghie creat de finanțarea combinată. Și mai important este să evaluăm calitatea și caracterul durabil al schimbărilor făcute în favoarea creșterii. Analiza trebuie să ofere o definiție multidimensională a sărăciei. transferurile directe și indirecte și o analiză de risc trebuie de asemenea incluse aici. În ceea ce privește rolul actorilor, aceste mecanisme oferă posibilitatea îmbunătățirii coordonării în cadrul cooperării externe europene. Iată de ce este important să ne bazăm pe instrumentele de coordonare definite de OECD, în codul de conduită. Este foarte important ca rolul de coordonare să nu fie atribuit unei singure instituții, de pildă Banca Europeană de Investiții. Și mai important este să se mobilizeze resursele suplimentare ale statelor membre. Aici, platforma trebuie să mențină flexibilitatea de care e nevoie. În ceea ce privește diferențarea și eliminarea treptată, cu alte cuvinte, rolul acestor mecanisme vis-a-vis -vis de acele state cu venituri medii și scăzute, în cazul țărilor cu venit mediu, trebuie să ținem cont de riscurile finanțării. După cum s-a menționat în studiu, există riscuri reale de supraîndatorare care trebuie gestionate conform uh, studiului de durabilitate al datoriilor. Efectul de pârghie trebuie echilibrat cu um, posibile efecte asupra inflației. Trebuie să ținem cont nu doar de criteriul venitului mediu pe cap de locuitor. După cum știți, există zone considerabile de sărăcie în acele țări cu venit mediu, zone care trebuie de asemenea privite din perspectiva cooperării pentru dezvoltare. Un alt aspect important uh, este cel al ajutorului condiționat. Structura mecanismului și logica de funcționare a acesteia prezintă riscuri considerabile, riscuri care au fost deja prezentate în evaluarea OECD. Este foarte important să se promoveze contribuția sectorului privat, însă această contribuție nu trebuie oferită cu orice preț o serie de organizații din societatea, din societatea civilă au prezentat îngrijorări, îngrijorări de care trebuie să proces de evaluare. Noi, în cadrul studiului, afirmăm că o formă de a garanta finanțarea proiectelor este realizarea unui studiu ex ante în ceea ce privește sărăcia, studii asemănă, studiu asemănător uh, celor realizate de OECD. De multe ori e vorba de investiții în infrastructură, investiții realizate prin intermediul sectorului privat. Și după cum bine știm, acesta din urmă nu este întotdeauna înclinat să acționeze respectând drepturile umane sau în favoarea celor mai săraci. Iată de ce este important să aplicăm canale de comunicare directe și indirecte care să permită să se aleagă acele proiecte ale căror rezultate vor ajunge direct la persoanele care au nevoie. Vorbeam de asemenea și de durabilitatea datoriei. Instrumentele de finanțare combinate, după cum vă spuneam, se bazează pe promovarea datoriei suverane. Se știe că în condiții de volatilitate ale piezelor financiare, scenariile de sustenabilitatea datoriei pot lua turnuri bruște, situații de care trebuie să se țină cont în analiza de risc a mecanismelor. Este foarte important ca mecanismele de finanțare combinată să arate clar care sunt indicatorii folosiți pentru analiza sustenibilității datoriei și care este relația dintre acești indicatori și limitele și indicatorii folosiți de FMI și Banca Mondială în procesul lor de evaluare a durabilității datoriei. Având în vedere problemele financiare cu care se confruntă țările donatoare la ora actuală, există riscul ca mecanismele de finanțare combinată să înlocuiască alte instrumente importante, mecanisme de ajutor, de ajutor pentru uh, lupta împotriva sărăciei. Astfel apar costuri de oportunitate pe care vor trebui să le acceptăm. Pot apărea alte mecanisme care reprezintă o mai mare viabilitate economică, asta însă în defavoarea unor măsuri din sectorul alimentar. Considerăm că pentru a evita aceste riscuri s-ar putea stabili norme care să guverneze orientarea proiectelor, în tocmai cum procedează o serie de state membre. Ar putea fi o funcție de corectare, funcție definită în cadrul platformei prin participarea Parlamentului European. Conform acestor norme, am putea uh, defini dacă proiectul țintește direct combaterea sărăciei, dacă face acest lucru pe termen mediu sau pe termen lung, dacă urmărește să elimine inegalitățile de gen, nedreptatea culturală sau dacă e mai degrabă un proiect uh, orientat înspre dimensiunea ecologică. Astfel, platforma ar avea o mai mare posibilitate de monitorizare și de urmărire a mecanismelor regionale. Mulțumesc! Merci beaucoup. Eh, cuvântul. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Nu cred că e nevoie să spun despre ce e vorba în cadrul acestui instrument de finanțare combinată. Există multe documente care au prezentat în detaliu acest instrument și acolo se spune foarte clar că un procent mai mare al ajutorului pentru dezvoltare trebuie alocat prin intermediul acestei, acestui mecanism um, de finanțare combinată. Acordul de la Buzan vorbește de o cooperare mai eficientă. După cum vă spuneam, există multe documente care se ocupă de acest subiect. Noi, uh, ca Parlament, uh, în octombrie luna trecută, în octombrie anul trecut, uh, cred că a fost pe 2 octombrie, am adoptat o rezoluție și în această rezoluție am salutat această evoluție într-adevăr, dar a manifestat o oarecare reticență în ședința plenară. S-a spus foarte clar că trebuie să ne gândim mai bine, nu putem uh, continua orbește pe acest făgaș, trebuie să vedem foarte clar care sunt consecințele acestui instrument și Parlamentul trebuie informat în permanență. Pe de altă parte, însă s-a spus că în ceea ce privește fixarea obiectivelor, uh, nu poate fi vorba doar de combaterea sărăciei, nici uh, doar de combaterea inegalității. Da, într-adevăr, sunt uh, vectorii uh, și obiectivele noastre principale, dar am spus de asemenea că fondurile care vor fi alocate pentru finanțarea combinată, pentru acest blending, vor trebui să reflecte și obiectivele oficiale ale obiectivele oficiale ale politicii de dezvoltare a Uniunii Europene. Nu trebuie să contrazică aceste obiective. Și după cum vă spuneam, Parlamentul trebuie întotdeauna consultat. Domnul Morrison a Domnul Morasan a prezentat în detaliu această platformă. Îi mulțumesc pentru studiu, un studiu care se parcurge ușor, nu e un studiu stufos, pe patru pagini a prezentat foarte clar um, contextul. Noi, ca Parlament, ne luăm în serios. Misiunea a existat o întâlnire organizată pentru a lansa această platformă. Uh, noi suntem reprezentați în secretariatul acestei platforme și pe 21 iunie uh, va avea loc următoarea întâlnire a acestei platforme. Eu, totuși, uh, doresc să ridic anumite puncte care mă îngrijorează. În primul rând, administrarea, direcționarea acestui mecanism de finanțare combinată. Am constatat că în mai puțin de 50% din cazuri, în care un proiect a fost dat în calcul pentru finanțarea combinată și doar mai puțin de 50% din cazuri finanțarea uh, Dele, pardon, delegațiile europene uh, au fost excluse. Deci delegațiile europene nu au fost luate în calcul. Dacă lucrurile continuă pe această cale, există riscul ca orientările pe care le urmărim în politica de dezvoltare să nu fie respectate. Am luat legătura cu reprezentantul mecanismului, cu reprezentantul comisiei și mi s-a spus că lucrurile uh, s-au schimbat, dar și comisia recunoaște că delegațiile europene trebuie implicate uh, mai îndeaproape. Un element important, așadar, reprezintă implicarea delegațiilor europene. Uh, să luăm așadar un proiect în calcul fără a implica delegațiile nu se poate. Un al doilea punct care mă îngrijorează, implicarea oamenilor de la fața locului. Societatea civilă, beneficiarii. Am uh, a afirmat acest lucru în tratatul de la Lisabona, în politica de dezvoltare, în toate textele de politică pentru dezvoltare, se spune că oamenii de la fața locului trebuie implicați când vine vorba de selectarea proiectelor pentru finanțarea combinată. Și o a treia problemă, lucru care apare și în studiu și l-ați spus chiar în introducerea dumneavoastră. Acest studiu de impact care va fi elaborat ex ante în vederea combaterii sărăciei. Există o serie de criterii uh, care se stabilesc, care trebuie respectate și care vor fi apoi aplicate ulterior în cadrul evaluării. Însă, în cadrul evaluării nu reiese foarte clar că această uh, abordare se va aplica și în cadrul recomandărilor de care se vorbește în cadrul finanțării combinate. Un al patrulea punct care mă îngrijorează e o natură financiară. Există riscul ca Comisia și instituțiile financiare să aplice acest instrument al finanțării combinate, aplicând niște metode foarte precise de finanțare. se concentrează pe creșterea economică și ignoră faptul că are loc o distribuire a fondurilor imediată. Dacă e să dăm curs acestui raționament, nu vom atinge o creștere echilibrată, o creștere care uh, într-adevăr să aibă efecte reale în combaterea sărăciei. Vedem că în sectorul social IMM-urile nu prea beneficiază de sprijin din partea mecanismului de finanțare combinată și că nu se ține suficient cont de aspecte ce țin de transport, energie și așa mai departe. Un al cincilea punct. Am constatat că în cadrul platformei se acordă prea puțină atenție unei abordări menite să combată sărăcia extremă. Avem nevoie de indicatori care să cuantifice în ce măsură combaterea sărăciei de roade. E clar că politica nu procedează întotdeauna în mod coerent. Există diferite niveluri la nivel, în, în Uniunea Europeană, uh, avem uh, Banca Mondială, avem diferite abordări din partea instituțiilor europene, îngrijorările băncii europene de investiții. Iată, deci e foarte important să avem o abordare coordonată, îndeoseb când vine vorba de finanțarea combinată. Pe scurt, la ora actuală nu e clar că combaterea sărăciei se află cu adevărat în centrul finanțării combinate. Avem nevoie de mai multă transparență, avem nevoie de un cadru concret unde se evaluează acțiunile respective și pentru mine e foarte important ca societatea civilă să fie implicată mai mult. Nu e prezentă în această platformă și nu e bine. Totul se desfășoară la nivelul unui grup de experți. Noi, în calitate de Parlament, suntem observatorii unui grup de experți. Nu mi se pare deloc bine. Dacă acest grup de experți ajunge la o concluzie, cui ar trebui să o, pre- să o prezinte? Nu e clar ce face Comisia cu rezultatele acestei platforme. Parlamentul European are o influență limitată, noi suntem observatori, statele membre sunt reprezentate, însă mi se spune că aproape toate statele membre sunt absente, cu excepția Belgiei și uneori mai e prezentă și Marea Britanie. Vom organiza o întâlnire cu domnul comisar Bibex și Comisia Buget e interesată de această problematică. Trebuie așadar să punem niște întrebări. Cum stau lucrurile cu comunicarea Comisiei? Cum stau lucrurile cu întrebările din um, rezoluția Parlamentului din octombrie. Iată, puncte pe care ar trebui să le prezentăm domnului comisar Pibals. Acestea sunt așadar punctele care mă îngrijorează și sper că și colegii mei pot rezona cu mine. Mulțumesc! Cu... Mulțumesc foarte mult. Domnul Cortes Lastra a cerut să intervină. Da, doamnă președinte, mulțumesc. Aș dori doar să spun încă doresc să-l felicit pe domnul Morasan pentru raport. Cred că prezentarea domniei sale a fost uh, foarte completă, dar există în continuare niște întrebări rămase deschise. Este impresia unui risc uh, mare și Parlamentul de la bun început s-a concentrat asupra modului în care putem lucra la intervenție asupra sectorului uh, privat. Și putem vedea uh, cooperarea pentru dezvoltare în creștere uh, pe viitor, dar trebuie să avem mare grijă în ceea ce privește uh, comportamentul și implicarea investitorilor privați în cadrul cooperării, pentru că acest cadru este unul destul de sensibil și avem nevoie de un cod de conduită specific. Nu putem pur și simplu să mergem pe un regulament sau o directivă bazată pe piață. Uh, vorbim despre intervenția sectorului privat în economie și există multe uh, creșteri în acest domeniu și asta a dus la un fel de reorganizare a cooperării pentru dezvoltare și am spus deja acest lucru în cadrul comisiei noastre. Nu vrem să avem o schimbare de 180 de grade. O să-i dau acum cuvântul uh, foarte pe scurt, pentru că suntem în întârziere, uh, Băncii Europene de uh, Investiții, domnul Carano, pentru două minute și apoi dau cuvântul și domnului Josebec pentru încă două minute în numele Comisiei Europene. Domnule Carano, cuvântul. Mulțumesc foarte mult, le mulțumesc autorilor uh, studiului și domnului Stas pentru observațiile sale. Participăm în mod activ la platformă și uh, ne îndreptăm spre niște concluzii, în special legate de înființarea unor parametri care să uh, verifice impactul ex ante și ex post al proiectelor finanțate acesta este produsul unui grup care a fost înființat în cadrul platformei și cu alte instituții contribuim și la activitatea Comisiei pentru îmbunătățirea diverselor elemente ale facilităților de combinare și sunt convins că și colegii de la Comisie pot să vă spună câte ceva suntem uh, puternic în favoarea acestei abordări combinate, atâta vreme cât este legată direct de obiectivele de politică ale UE și de standardele UE. Aceasta este principala noastră uh, zonă de îngrijorare și vrem să ne asigurăm uh, că vizibilitatea UE este clară. Credem că acest mecanism de combinare poate crește mm, vizibilitatea UE și putem uh, demonstra uh, mai bine impactul lucru posibil de îndată ce vom uh, strânge mai multe date referitoare la proiectele care au fost deja finanțate și credem că putem avea și uh, un impact și un efect de pârghie mai mare atât la nivel financiar cât și la nivel politic pentru că din experiență am văzut că putem atrage fonduri și finanțe nu doar uh, din partea altor instituții financiare, dar și din partea sectorului privat și din partea fondurilor beneficiare. Și deci există posibilitatea să avem un impact mai mare dacă uh, utilizăm aceste elemente în dialogul cu țările partenere. Mulțumesc! Merci. La parole est maintenant donc à la Commission. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Josebek în numele Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte repede. Vreau să mulțumesc Comisiei DEVA pentru că ne-a invitat aici. Vreau să-i mulțumesc domnului Morafan pentru studiul său. Uh, suntem de acord cu majoritatea argumentelor prezentate și mulțumesc și domnului Stas și domnului Cortez Lastra pentru observații. Pregătisem o prezentare mult mai lungă, dar o să încerc să amintesc elementele esențiale. În primul rând vreau să clarific sau să subliniez faptul că activitatea mecanismelor de combinare este strâns legată de obiectivele de politică ale UE. Ne-am asigurat de asta sectoarele în care lucrează, energie, transport, infrastructură, sectoarele sociale, până la urmă, sunt sectoare care au fost identificate drept eligibile și care contribuie la reducerea sărăciei. Așa cum a spus și colegul Alessandro de la BEI, facem o treabă bună cu platforma, încercăm să alte și la indicator care să ne permită să verificăm impactul acestui mecanism. Am venit deja cu un acord cu instituțiile financiare în ceea ce privește uh, indicatori de producție pe care îi vom fo- folosi și vom încerca să mergem un pas mai departe. Nu e o sarcină ușoară, pentru că s-a discutat mult în ceea ce privește utilizarea indicatorilor pentru celelalte modalități de cooperare și până acum n-am venit cu ceva bătut în cuie, dar mergem în direcția aceea. Vreau să subliniez că uh, instrucțiunile clare acordate uh, instituțiilor financiare uh, sunt că trebuie să țină legătura cu reprezentanții noștri și astfel ne asigurăm că sunt implicați și actorii din societatea civilă în acest exercițiu. Cred că aceste mecanisme de combinare ne uh, acordă o ocazie uriașă de cooperare Uh, atât pentru instituții cât și pentru agențiile donatoare și n-ar trebui să renunțăm la această posibilitate pe viitor. Și, dacă îmi permiteți, da, uh, deja ați depășit timpul, intervine doamna președinte. Uh, mecanismul de combinare ne oferă posibilitatea de a avea vizibilitate UE pentru cooperarea pentru dezvoltare mai mult decât cu orice alt mecanism. Mulțumesc! Mulțumesc, îi mulțumesc domnului Morafan pentru prezența sa aici și domnului Bartstas, care a comunicat uh, în cadrul platformei îngrijorările comisiei noastre și mulțumim și uh, comisiei, dar ar fi bine ca comisia să redacteze o comunicare pe această temă astfel încât Parlamentul să poată reacționa în mod oficial. Vă mulțumesc și acum trecem la dialogul structurat cu privire la programul de lucru al Comisiei pentru 2014. Este un punct foarte important pentru ordinea noastră de zi, pentru că putem afla programul de lucru al Comisiei pentru 2014, legat de domeniul ajutoarelor umanitare. Și pentru acest punct mă bucur foarte mult să întâmpin încă o dată în cadrul comisiei noastre pe doamna comisar Cristalina Gheorgheva. Vă amintiți poate că acordul cadru semnat de um, Parlament și de Comisie în octombrie 2010 permite comisiilor parlamentare să indice inițiativele pe care și le-ar dori um, pe care ar dori ca Comisia să și le asume în anul următor. Și acum dezbatem programul de lucru al Comisiei pentru 2014 și evaluăm legislația și angajamentele luate de către Comisie în cursul acestei legislaturi pentru a verifica dacă ele corespund priorităților Comisiei noastre și pentru a verifica că nu lipsește nicio inițiativă importantă. Trebuie de asemenea să arătăm care sunt inițiativele legislative cele mai importante din punctul nostru de vedere pentru viitoarea comisie. Mâine vom avea un dialog structurat cu Comisarul pentru Dezvoltare, domnul Pibalks, și apoi, ca urmare a discuțiilor cu cei doi comisari, coordonatorii noștri vor decide niște recomandări care vor fi transmise la conferința președinților pe marginea programului de lucru al Comisiei pentru 2014. Doamna comisar ne va prezenta mai întâi poziția Comisiei în ceea ce privește programul de lucru, apoi veți putea pune întrebări în ceea ce privește punerea în aplicare a programului de lucru pe acest an și pe anii precedenți. Puteți de asemenea să faceți și sugestii pentru programul de lucru pe anul viitor. Vreau să vă reamintesc că schimbul de opinii actual nu este un schimb de opinii regulat în ceea ce privește uh, crizele umanitare sau ajutoarele uh, umanitare în țări și regiuni specifice. Trebuie deci să ne concentrăm exclusiv pe programul de lucru al Comisiei. Doamna Gheorgheva, vă dau cuvântul. Uh, Mersi, Madame președinte. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Ca întotdeauna vin în fața Comisiei așteptându-mă la o discuție angajată și interesantă și o să încerc să-mi structurez uh, pre prezentarea inițială în trei puncte. Mai întâi, cum ne ocupăm de cele mai importante necesități umanitare pentru că întotdeauna acordarea de medicamente și hrană pentru oamenii la aflați la nevoia este o prioritate. Apoi, um, agenda noastră pentru acest an uh, trebuie să ducă la niște rezultate în 2014 și ceea ce facem în ceea ce privește prioritățile de politici și, în al treilea rând, ceea ce facem pentru a ne asigura că în această perioadă dură de constrângeri bugetare în uh, statele membre, obținem valoare de plină din uh, sacrificiul uh, cetățenilor. Deci ce facem pentru îmbunătățirea eficienței activităților noastre? Și sper de asemenea că vom vedea rezultatele implementării în 2014. Mai întâi, în ceea ce privește nevoile umanitare și prioritățile umanitare. În acest an și în anul viitor, ca și în anii care vor urma, acesta trebuie să rămână prioritatea principală în portofoliul meu. Cum putem ajuta cât mai mulți oameni cu putință în cel mai eficient mod într-un moment în care ei se află într-o situație precară. Ca să vă spun cam unde am ajuns și care este evoluția, o evoluție care sper să fie susținută și de următorul comisar pe viitor. Uh, vorbim de doi piloni. În primul rând, la începutul anului, acum facem proiecții legate de crizele pe care le știm și resursele pe care le dedicăm printr-o decizie globală uh, în care consultăm și Parlamentul și vă suntem recunoscători pentru participarea dumneavoastră. Asta ne permite să stabilim două treimi sau trei sferturi din bugetul de uh, ajutare umanitare, care este definit deja din luna ianuarie, pentru prioritățile pe care deja le cunoaștem. Am început anul trecut, anul acesta a fost o aplicare mai bună și anul viitor sperăm că acest proces de definire a unei decizii globale de finanțare pentru necesitățile umanitare previzibile, să facem acest lucru într-un mod care să ajute și pe partenerii noștri să uh, poată avea um, capacitatea de a prevedea ce fonduri sunt necesare și ca oamenii care au nevoie de aceste ajutoare să fie sigur că Europa le va fi alături. În decizia de uh, finanțare de anul acesta am avut Sudan, Sudul Sudan, uh, Sudanul de Sud, Afganistanul și așa mai departe și pot să vă spun că și anul viitor se vor regăsi, din păcate, tot pe aceeași listă. Aș vrea să pot spune altceva, dar singurul lucru care se va schimba este uh, Ceea ce știm uh, legat de modalitățile exacte ale acestei uh, crize prelungite uh, pentru a putea face previziunile pe anul viitor. Parlamentul, aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul pe care l-a acordat, pentru că s-a asigurat că aceste crize prelungite nu ies de pe radarul nostru. Bineînțeles, vom continua și anul viitor, așa cum am făcut și în acest an, pentru a ne asigura că atunci când vorbim despre cele mai uh, dramatice crize, Europa joacă un rol triplu de susținere, de semnalare a crizei și de oferire de asistență. În acest an vorbim despre Siria, Mali și Republica Central Africană. Sunt niște crize care au fost uh, în lumina reflectoarelor în Europa și acum uh, este clar că acțiunile hotărâte și timpurii ale Uniunii Europene au ajutat la mobilizarea asistenței. Din păcate nu vă pot spune că facem tot ce uh, este tot ce trebuie, pentru că nevoile din Siria cresc mult mai rapid decât capacitatea noastră de a oferi asistență. Dar singurii care au uh, făcut ceva uh, au, au fost europenii. Am uh, oferit 860 de milioane de euro, din care 65 de milioane le-am anunțat acum câteva zile pentru Liban și pentru Iordania și asta înseamnă că facem tot posibilul pentru a acționa în cadrul unei crize uh, foarte dure. Asta mă face să nu prea dorm noaptea și mă tem că anul viitor vom lucra în continuare la aceeași criză. Acum avem un milion 1.575.000 de uh, refugiați, aproape 5 milioane de persoane strămutate în fosta Iugoslavie aveam 700.000 de refugiați și 2 milioane de persoane strămutate. Asta ca să vă faceți o idee despre amploarea crizei. Deci eh, Siria, situația în Siria este mult mai dramatică decât a fost vreodată în Iugoslavia, iar efectul de contaminare eh, pentru regiune începe să devină înspăimântător. În ceea ce privește Maliul, în acest an am acționat puternic, suntem uh, uh, principalul donator cu 127 de milioane de euro, dar uh, uitându-ne înainte, Știm că această regiune va rămâne o prioritate importantă din cauza fragilității regiunii și din cauza faptului că vedem deja niște semnale de alarmă în ceea ce privește malnutriția uh, la copii, deși recoltele nu au fost atât de proaste anul acesta, doar pentru că infrastructura este foarte slăbită. În ceea ce privește a doua parte a programului nostru, propunerile legislative și uh, politicile și inițiativele de politici. Avem două propuneri legislative într-o fază destul de avansată. Sperăm să le finalizăm până în 2013 și să trecem la implementare în 2014. În primul rând, uh, legislația privind protecția civilă. Am înregistrat progrese importante și vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Strifler, și Comisiei DV pentru sprijinul acordat condus de Comisia ENVI, dar și domniile voastre ați avut un rol activ. Am deschis un centru de reacție de urgență, demonstrând astfel că uh, capacitățile de protecție civilă ale Europei sunt mult mai puternice și vreau să vă invit, doamnă Jolie și toți deputații, să veniți să ne uh, vizitați la acest uh, centru pentru a vedea cum putem gestiona um, reacțiile noastre în caz de criză într-un mod mai eficient. A doua propunere legislativă este uh, în ceea ce privește voluntarii. Doamna Strifler este cea care s-a angajat în mod constructiv. Vreau să vă mulțumesc pentru raportul pe care l-ați făcut. Ne confruntăm cu o situație destul de dură pentru că bugetul este strâns și trebuie să facem o alegere. Iar alegerea pe care am făcut-o a fost să ne protejăm uh, bugetul operațional și asta a însemnat că anvelopa regională pentru voluntarii europeni este mai mică. Cu toate acestea, credem că putem avea o legislație foarte bună care să permită Europei să vină cu o platformă pentru ca oamenii să-și poată exprima solidaritatea. Și da, am demarat mai lent, am progresat mai lent, dar sper că până la finalul anului vom progresa suficient și anul viitor vom ajunge la punerea în aplicare. see us in 2014 în ceea ce privește 2014, domeniile pe care ne vom axa intens, în ceea ce privește inițiativele politice, sunt patru la număr. În primul rând, vom continua consultările referitoare la um, transformarea sau eficientizarea ajutorului um, umanitar având în vedere că în acest secol lucrurile sunt mult mai fragile, resursele sunt limitate și trebuie să vedem cum ne putem asigura că pentru fondurile date efectele sunt concrete și pe măsură. Vom începe un proces de consultare cu partenerii, am spus acest lucru și Parlamentului. În iunie vom avea o întâlnire cu o serie de parteneri pentru a ne prezenta poziția uh, pentru summitul uh, mondial al acțiunilor umanitare din 2015 și sper că veți participa și dumneavoastră în mod activ. Apoi avem agenda privind rezistența, care este o prioritate pentru mine și comisarul Peebles. Uh, lucrăm în prezent la un plan de acțiune și ne dorim ca în 2014 să vedem o punere în aplicare mult mai operațională pe cele două dimensiuni pe care le-am lansat. Regiunea Sahel și regiunea pentru uh, Cornul Africii. Și vrem de asemenea implementarea planului de acțiune în țări cheie vulnerabile, cum ar fi Haiti, Yemen și altele. În al treilea rând, Comisia dumneavoastră ne-a cerut să facem legătura dintre ajutor, reabilitare și dezvoltare. Am făcut multe în acest sens. Principala diferență care se observă acum, valabilă și pentru anul viitor, este programarea asistenței umanitare și a fondurilor pentru dezvoltare către țările care sunt uh, Um, vulnerabile și expuse șocurilor repetate și conflictelor repetate. Și cred că această abordare a pus Uniunea Europeană uh, într-o poziție foarte puternică de lider. De fapt, nu cred, sunt sigură de acest lucru, fiindcă toată lumea o spune. Și nu în ultimul rând, Vreau să vă vorbesc și despre inițiativa luată pentru grupurile cele mai vulnerabile și mă refer aici la femei, copii și populația afectată de malnutriție. Împreună cu comisarul Pibals am creat noi politici în acest domeniu, noi comunicări de asemenea și în momentul de față Vrem ca aceste comunicări, aceste politici să devină niște aplicații practice care să arată ce înseamnă să ai marker de gen, ce înseamnă să te axezi mai mult pe copii, în special copii sub 5 ani, ce înseamnă să te axezi în mod eficient pe programe operaționale specifice în țările în care lucrăm. Comisia dumneavoastră s-a dovedit extrem de interesată pe chestiuni care țin de asistența umanitară. Nu vreau să vă ascund situația actuală. Știți că ne gândeam dacă e nevoie să uh, reanalizăm regulamentul privind ajutorul umanitar și nu am găsit dovezi suficiente care să ne spună că asta ar fi o idee bună. Simplu vorbind, dacă ceva nu e stricat, n-are rost să te apuci să repari. Da, v-am propus, promis ceva, o consultare pe acest subiect. Am început acest proces, încă nu este finalizat, va fi finalizat în finele lui iunie. Nu vreau să vă dau acum toate informațiile finale, dar vreau să subliniez că până acum, în procesul consultativ, nu s-au înregistrat dovezi credibile că e cu adevărat nevoie să redeschidem regulamentul privind ajutorul umanitar. Dar sigur nu o să trag concluziile înainte să fie ajuns la ele și asta se va întâmpla la finele lui iunie. Ce facem pentru a ne asigura că nu cerem eficiența altora și atât, ci că ne străduim și noi să oferim eficiență. Am inițiat un uh, proces de revizuire în Econ. Rezultatul este un set de pași um, care vor fi parcurși de directoratul nostru pentru a Uh, crește eficiența cu 15 până la 20% în următorii 5 ani, ceea ce înseamnă că vom putea să facem mai multe și mai bine cu resursele limitate de care dispunem. Am început implementarea acestui proces Anul viitor, 2014, va fi unul esențial pentru implementarea rezultatelor cu procese inclusive colegii de la ECO se preocupau că această um, revizuire va deveni uh, mama tuturor revizuirilor, dar oricum am făcut tot ce ne stă în putere pentru a ne asigura că vom cere partenerilor ceea ce cerem, uh, oferind în schimb și noi exact același lucru. Și în momentul de față ne redefinim acordul cadru cu partenerii, obiectivul fiind să vedem cum putem face mai multe și mai bine pentru oamenii pe care îi deservim în limitele resurselor pe care le avem și suntem foarte atenți să reducem povara asupra celor cărora le adresăm pentru ca aceștia să poată face mai multe. Și în încheiere vreau să vă spun că în acești ultimi ani am trecut prin multe schimbări instituționale, a fost creat serviciul de acțiune externă, s-a conturat nevoia de a face mai mult cu resursele pe care le avem și cred că acum ne aflăm într-o fază care ne arată că s-au înregistrat progrese, inclusiv cu acest serviciu de acțiune externă și modul de colaborare, fără îndoială progrese importante pentru colaborarea cu colegii noștri de la dezvoltare. Și dacă e să privesc uh, până la finele uh, mandatului meu, anul viitor, un an esențial pentru mine, uh, sper că serviciul va fi lăsat uh, într-o formă foarte bună pentru viitor și colegii de la ECO, unii dintre ei sunt astăzi aici, uh, au o mare parte din merit pentru aceasta. Mulțumesc! Domnul Cortes Lastra are acum cuvântul. La verdad que... Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru munca dumneavoastră, muncă care de altfel se realizează mai nou cu tot mai puține resurse. În orice caz, nu putem reproșa Europei rolul său de actor global când vine vorba de asistența umanitară furnizată. Și, în cazul Europei, e vorba de un ajutor umanitar cu o notă distinctă, un ajutor imparțial, care ajunge uh, poate de multe ori acolo unde statele membre nu pot sau nu doresc să ajungă. Iată de ce are o valoare adăugată foarte importantă pentru noi toți în calitate de europeni. Impresia mea este că ajutorul umanitar nu e negociabil și cred că cu toți împărtășim această opinie. 0,62% din PIB-ul european alocat uh, ajutorului umanitar nu ar trebui să fie un procentaj negociabil. Eu cred că și dacă ar fi să se reducă cu un singur euro bugetul pentru ajutor umanitar, ar fi nevoie de un vot al instituțiilor europene în acest sens. E un capitol pe care cred că trebuie să continuăm să-l sprijinim. Iar acesta ajutor are un efect important. E vorba de sute de mii de oameni care pot să-și îmbunătățească viața grație acestei contribuții de 0,62% din PIB. Multe dintre aceste persoane sunt copii cu vârste sub 5 ani despre care vorbeați multe alte persoane, copii, femei, um, grupuri de oameni cu posibilități limitate pe care le putem sprijini. Avem două misiuni. O misiune morală, aceea de a continua să lucrăm pe făgașul ajutorului umanitar și, pe de altă parte, avem un angajament asumat față de uh, celelalte regiuni uh, ale globului, regiuni din afara granițelor Uniunii Europene, unde lucrurile stau mult mai rău decât în Uniunea Europeană. Avem multe provocări înaintea noastră. Trebuie să vorbim, după cum spuneați, uh, despre dialogul uh, structural și e un subiect foarte complicat. După cum spuneați, nu știm ce se va întâmpla anul viitor. Sper că nu vor apărea noi probleme, dar avem nevoie de acea flexibilitate de care spuneați dumneavoastră pentru a putea continua să facem față acelor probleme cu care s-ar putea să ne confruntăm în viitor. Cred că trebuie să purtăm în amănunt această dezbatere în cadrul acestei comisii. Nu cred că la ora actuală ajutorul umanitar poate să scadă în uh, viitorul uh, buget. Deocamdată planează un mare nor negru asupra bugetului și nu știm ce se va întâmpla, dar cred că dacă merită să luptăm pentru ceva, Merită să luptăm pentru ajutorul umanitar și cu toții facem efortul în acest sens, efortul pe care dumneavoastră le direcționați în mod impecabil. Cred că e un subiect strâns legat de valorile și de viitorul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Dăm, dăm acum cuvântul domnului Gorenț. Oui, merci. toujours... Euh, Mulțumesc! Întotdeauna e dificil să intervii după doamna comisar, fiindcă uh, ne oferă niște explicații așa de complete încât ajungem să-i parafrazăm declarațiile. În plenară, de multe ori v-am susținut poziția atunci când era vorba de situația în Siria, care este o situație foarte tristă, dar unde departamentul dumneavoastră face tot ce poate pentru a răspunde situației cu mijloacele de care dispune singur. Și am uh, trei observații de făcut. În primul rând, complementaritatea între acțiunile dumneavoastră și cele ale statelor membre. Nu credeți că a sosit momentul să inițiați o evaluare referitoare la nevoia de complementaritate între acțiunile Uniunii Europene și cele ale statelor membre? Am fost în comisia bugetară pentru a-l opri pe domnul Lamasur să semneze scrisoarea pregătită de domnul Brock și doamna Jolie cu privire la contribuția pe care ar putea o face statele membre atunci când fondurile de care dispuneți dumneavoastră sunt pe punctul de a se epuiza. Cred că e unul dintre cele mai mici lucruri pe care îl putem face dacă vrem să răspundem cu adevărat la situația cu care ne confruntăm. În al doilea rând, Vorbim despre acțiunea diplomatică ce trebuie dusă în comun. Ce fac statele arabe? Fac ceva, dar nu suficient. În conferințele internaționale, poziția pe care o veți în calitate de comisar care răspunde perfect cerințelor de imparțialitate, vă dă autoritatea de a-i convinge și pe alții. Considerați că sunteți suficient sprijinită de colegii dumneavoastră și Serviciul de Acțiune Externă în acest sens? Sau în ce măsură sprijinul de care beneficiați, având în vedere că susțineți uh, imparțialitatea, deci uh, în ce măsură acest sprijin poate să se dovedească o problemă? Și în al treilea rând, Vreau să subliniez foarte ferm încă o dată necesitatea absolută de a respecta absolut principiul imparțialității. Dacă nu, nu se mai face nimic în Siria. Știm care sunt noutățile, nici nu ne găsim cuvintele pentru calificarea acestei situații. Rămânem foarte atenți și încercăm prin uh, diverse mijloace și metode de care dispunem să ne asigurăm că toată lumea e, se consideră uh, responsabilă față de situația actuală. Mulțumesc. Domnul Vașel are cuvântul. Excuse me, I was just... Îmi cer scuze. N-am înțeles, tocmai treceam de pe un canal pe altul. Da, Așa cum a spus domnul Currens, e foarte dificil să vorbim după doamna comisar, dar și după el e greu să intervii, fiindcă în intervențiile sale acoperă majoritatea subiectelor. Aș vrea să extind puțin întrebările puse de domnul Görenț referitoare la solidaritate, la cooperare. Credeți că Um, acum, pe măsură ce criza devine globală și catastrofele uh, se produc uh, la scară globală din ce în ce mai des și fără îndoială se vor mai produce și altele în viitor. În această situație putem vorbi de solidaritate și cooperare globală? Nu mă refer doar la țările din Golf aici, ci și la țările BRICS, la Statele Unite, la alte țări care ar trebui să colaboreze și să împărțească această responsabilitate a solidarității. Suntem sigur mândri de faptul că Europa rămâne lider în ceea ce privește ajutorul um, umanitar. Și dacă suntem eficienți, asta se datorează și, dator- și uh, biroului dumneavoastră și dumneavoastră personal. Și pentru asta doresc să vă laud. Pe de altă parte, există problema aceasta escalantă a Siriei, care nu se confruntă cu o catastrofă naturală, ci cu o problemă creată de om. Și cred că politicile externe ale Uniunii Europene și Europa, ca entitate politică, nu um, a făcut tot ce trebuia să facă în ceea ce privește Siria. Acum mergem la o conferință internațională care uh, urmărește să găsească o soluție politică. Da? Soluția aceasta politică era posibil de găsit uh, acum doi ani. Am fi putut acționa acum doi ani, fiindcă era foarte clar cam în ce direcție evoluează criza. De curând am avut uh, ca oaspete pe secretarul general NATO și i-am pus o întrebare, la care însă nu mi-a dat răspuns. Încerca să ne convingă că solidaritatea europeană trebuie să se concretizeze în fonduri mai mari pentru arme și um, împărtășirea responsabilității în acest domeniu. Și l-am întrebat dacă cum rămâne cu solidaritatea care se concretizează nu în um, bani mai mulți, ci în înțelepciune și inteligență crescută, în uh, capacitate crescută de a prevedea care sunt noile situații ce urmează să se producă, fiindcă tot el ne-a spus că e sarcina noastră să fim pregătiți pentru crize neașteptate și evenimente neprevăzute. Și atunci eu am spus, bun, dar în loc să avem mai puține evenimente neprevăzute, numărul acestora crește și nu folosim capacitatea de anticipare pe care am putea o folosi pentru aceste crize și probleme. Nu încerc să ghicesc acum unde se va produce următoarea criză uh, economică, militară, umanitară, dar uh, în mare cam știm unde sunt crizele, unde sunt conflictele uh, înghețate în Europa și nu prea facem nimic ca să anticipăm acest lucru. Așteptăm până când un conflict din acesta înghețat se transformă într-o situație uh, explozivă și eu cred că genul acestei discuții ar trebui să fie purtate uh, cu dumneavoastră, domnul comisar, da, dar dumneavoastră și noi toți intervenim uh, foarte târziu, când tot ce mai rămâne de făcut este să plătim uh, nota, pentru că n-am fost suficienți de activi și n-am uh, prevenit conflictul atunci când acest lucru era posibil. Sper că ați înțeles uh, la ce mă refer în intervenția mea și ați înțeles că astea sunt întrebări și v-aș invita să faceți câteva comentarii pe baza lor. Mulțumesc, doamna Gresare, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi de toate, mă scuz pentru întârziere, am participat la întâlnire într-o altă comisie. Aș vrea să mă refer puțin la chestiunea refugiaților uh, climatici. Știm că există dezastre cauzate de schimbările climatice, care, al căror număr crește. Și, doamnă Georgieva, mi amintesc că atunci când ați fost la Banca Mondială, ne-ați spus într-o intervenție că susțineți lupta împotriva despăduririi. Și întrebarea mea astăzi, și vă abordez în acest sens, uh, în calitate de comisar, ce ați putut face în ceea ce privește problema aceasta a schimbărilor climatice? Ce ați putut face pentru a evita situația refugiaților climatici? Și aș vrea, de asemenea, să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere și a Uniunii Europene pe această problemă a refugiaților din motive de schimbări climatice. Înainte să dau cuvântul doamnei Georgieva, o să-mi dau mie cuvântul pentru o intervenție referitoare la Siria. Știm că există un milion și jumătate de refugiați, știm că înainte de finele anului vor exista fără îndoială 3 milioane și jumătate de refugiați și asta înseamnă că se vor produce niște probleme logistice imense. Asigurarea de hrană pentru acești oameni, de condiții sigure, există niște informații foarte neliniștitoare în ceea ce privește violența împotriva femeilor în aceste tabere, violențe de toate tipurile. Și aș avea o întrebare. Uh, credeți că există măsuri posibile pentru a rezolva această situație? 865 de milioane de euro din bugetul dumneavoastră au fost alocați pentru Siria, pentru un milion și jumătate de refugiați. Ce o să faceți uh, când acest număr va crește și va ajunge la 3 milioane și jumătate, având în vedere că noi suntem cel mai important contribuitor. Plus uh, situația din Liban, care, evident, uh, e previzibil ce se va întâmpla. Admir implicarea dumneavoastră și tot ce ați făcut cu aceste acțiuni umanitare extrem de dificile, dar nu pot să nu pun o întrebare și aș vrea să știu ce părere aveți despre firmul care se numește Asistență Mortală în Haiti și care arată că autoritățile locale nu au fost implicate în uh, distribuirea ajutorului. Filmul acesta a șocat foarte mult uh, opinia publică și aș vrea să știu ce părere aveți. Vă și dau cuvântul ca să răspundeți la toate aceste întrebări. Um, Uh, mulțumesc tuturor pentru întrebări și pentru comentarii. Îi mulțumesc domnului Cortez pentru sprijinul, pentru uh, finanțarea asistenței umanitare. Să încep cu veștile bune. Vestea bună este că, în mare măsură, datorită sprijinului venit din partea uh, Parlamentului, și din partea cetățenilor. În propunerea prezentată avem o creștere uh, a asistenței umanitare, deci nu o descreștere, chiar dacă este mică. E suficient pentru a răspunde nevoilor? Asta rămâne de văzut, sigur, dar cel puțin am reușit să creștem fondurile alocate pentru acțiuni umanitare și am crescut modest și rezervele pentru ajutor de urgență. Sigur, mi-ar fi plăcut ca această creștere să fie mai mare, mai ales pentru rezerva de urgență, dar sigur, lucrurile nu sunt uh, încă tranșate, așa că poate Parlamentul poate face mai mult în acest sens, dar cel puțin trebuie să încercăm să protejăm flexibilitatea în ceea ce privește relocarea în cadrul uh, instrumentelor pentru acțiune externă. Să vă explic de ce este important acest lucru. Anul trecut a fost un an groaznic cu criza din Siria, Sahel, Mali, toate care s-au produs toate în același timp și multe alte părți ale lumii care sunt măcinate de conflicte. Datorită sprijinului venit din partea Parlamentului și um, autorității bugetare în comisie, am putut să relocăm peste 200 de milioane de euro peste maximul bugetului. Acesta fiind 1,1 miliarde de euro. Și am încheiat anul cu 1,3 miliarde de euro. Și așa am reușit să uh, fim proactivi și pentru oamenii din Sahel uh, lucrurile uh, au fost foarte importante. Am, am reușit să-i ajutăm să iasă din situații uh, dramatice. Prin urmare, este datoria mea morală, în calitate de comisar, să fac lobby în acest sens și de asta am și venit aici. Uh, pentru a proteja creșterea modestă pe care am obținut-o. Dacă puteți crește rezerva de urgență eh, și mai multe laude pentru dumneavoastră, dar trebuie să ne protejăm și capacitatea de a realoca fondurile pentru eh, acțiuni neprioritare către acțiuni eh, esențiale în viitor. Ați folosit termenul flexibilitate aici. Pentru noi, sigur, asta este un limbaj, un jargon tehnic. Da, pentru copiii care se luptă pentru supraviețuire, uh, flexibilitatea asta poate însemna diferența dintre viață și moarte. Și nu exagerez uh, spunând asta, chiar așa se întâmplă în realitate. Așa că vă rog să păstrăm această flexibilitate și mm, dacă faceți eforturi în ceea ce privește uh, rezerva de urgență, noi am propus 350, statele membre au redus-o la 280, care au spus, da, oricum e mai mult decât 250 cât era înainte. 350 250 e mai mult decât 280, zic eu, și flexibilitatea aceea s-a dovedit de nenumărate ori esențială pentru ca noi să ne realizăm angajamentele. E corect din punct de vedere moral și e și în interesul nostru. Nu vreau să mă gândesc ce ar fi în Mali dacă n-am fi acționat uh, acolo, nu doar pentru uh, Mali, ci și pentru Sahel și pentru noi toți domnul Göransson privind uh, complementaritatea dintre acțiunea UE și statele implicate. În ultimii ani am uh, înregistrat o serie de progrese către păstrarea unei imagini de ansamblu a crizei împreună cu statele membre. Și uh, mai ales în crizele cele mai grave am uh, avansat. Avem COHAFA, grupul de lucru pe asistența umanitară și de câte ori urgența este mai complexă, uh, convocăm o întâlnire și ne prezentăm uh, informațiile pe care le avem noi și cerem acțiuni consolidate. În ceea ce privește Siria, este absolut esențial, fiindcă nevoile sunt imense în comparație cu resursele colective și doar datorită uh, faptului că am înțeles că împreună putem uh, obține mai multe în cuveit. Am, um, ne-am luat angajamente împreună ca Uniune, 370 de milioane, nu separat Comisie și state și n-am și ținut acest angajament. Dar, de asemenea, complementaritatea a crescut și la nivelul acțiunilor, astfel încât să nu ajungem să finanțăm un domeniu și pe altul aproape deloc. Statele membre eh, ne văd mai mult acum sub formă de echipă și avem un coleg aici care poate să spună că da, suntem o resursă pentru toți. De ce? Pentru că avem 440 de oameni în punctele fierbințe ale planetei, care sunt ochii și urechile uh, pentru comisie, dar pentru toată lumea din eh, Europa dacă am avea o abordare mai consolidată. Recunosc că mai sunt multe de făcut, multe de făcut, dar lucrurile stau mai bine decât în trecut și sigur trebuie să ne străduim să le îmbunătățim și mai mult. În ceea ce privește complementaritatea cu uh, partea politică, în ceea ce privește abordarea uh, inclusivă avem o abordare simplă. Suntem înăuntru, dar și în afară. Înăuntru pentru că trăim pe aceeași planetă și uh, acțiunile politice pot ajuta rău. Și dacă avem uh, informații clare cu privire ce ar putea fi mai util și ce ar putea fi mai dăunător, sigur că nu facem decât bine. Deci ne coordinăm, ne coordonăm uh, informațiile cu privire la fiecare criză, dar uh, suntem și în afară. Deciziile privind acțiunile umanitare se iau pe baza a două aspecte. Nevoi și acces la persoanele care se află în, uh, într-o situație problematică. Deci acțiunile sunt neutre, independente și aveți dreptate. În zonele de conflict periculoase, fără imparțialitate n-am reușit nimic. Despre Siria nici n-are rost să mai vorbim, cât de complicat e să faci orice în Siria. Dar haideți să ne gândim la o altă zonă, la nordul um, Mali. Acolo prezența noastră a fost constantă datorită independenței, neutralității și imparțialității. Și acum, când se fac încercări de redresare a Nordului, cine e prezent acolo. Comunitatea umanitară. Comisarul Pibals a alocat 23 de milioane de euro pentru organizațiile umanitare pentru a începe relansarea serviciilor de educație, electricitate și apă, servicii de bază. Pentru că suntem acolo, dar dacă n-am fi fost acolo, s-ar fi spus că lucrurile sunt politicizate. Deci trebuie să ne asigurăm că protejăm neutralitatea și independența pentru binele tuturor. Avem suficient sprijin și cum funcționează toate aceste lucruri a fost o altă întrebare. Sincer vorbind, uneori am impresia că uh, suntem coada care încearcă să dea din câine pentru că suntem acolo și vedem uh, ce trebuie făcut și uh, insistăm că e nevoie de acțiune. Uneori am impresia că uh, mă confrunt cu situația asta în care coada încearcă să dea de încâie, pentru că uh, avem o operație de dimensiuni relativ mici. Da, e bine să fim așa? Da, de ce nu? Pentru că suntem uh, aproape de problemă. De exemplu, în cazul Siriei. Suntem în Liban, în Iordania. Vedem cât de amenințător este fluxul acesta de refugiați pentru Iordania și Liban și cum comunitățile se întorc împotriva uh, sirienilor, comunități care i-au primit la început, datorită numărului crescut, a faptului că îi concurează la locuri de muncă și așa mai departe. Și aveam obligația, avem obligația de a susține um, alocarea de resurse suplimentare și de acțiuni pentru a ajuta și a stabiliza situația din Iordania și Liban. Trebuie să facem acel, acest lucru. Deci nu e un lucru negativ că uneori suntem cu mult înaintea tuturor. Uh, ca serviciu suntem obligați să facem acest lucru. Dar așa cum se spune, poți să duci calul la apă, dar nu poți să-l obligi să bea. Și uneori asta este impresia că se întâmplă și cu noi. Și nu putem acționa. Vreau să subliniez că pe măsură ce colaborăm mai mult, uh, se îmbunătățesc și capacitățile noastre de coordonare. Mali este un exemplu excelent, pozitiv. Eu am fost implicați încă de la început, am participat la uh, conturarea misiunii de formare UE pentru soldații din Mali. Aceștia au fost instruiți cum să lupte, dar și să ofere protecție civililor. Și această colaborare a ajutat și Continuarea acestei acțiuni de succes a dus la intensificarea complementarității. Și aici ajung la partea referitoare la solidaritate și cooperare. The world is no more. Lumea nu mai e un loc în care țările sărace sunt fragile și vulnerabile și țările bogate sunt protejate. Nu mai există această situație. Vorbim de Oklahoma, tornadele care au lovit acest oraș, Manhattan, uraganul Sandy, dezastrul din Japonia. Constatăm în repetate rânduri că mm, în ceea ce privește schimbările climatice, dar nu numai, Pur și simplu, funcționarea economică a planetei noastre face să crească riscurile pentru toată lumea. Noi considerăm că promovarea prevenirii face parte din mandatul nostru. Avem nevoie de solidaritate generală. S-ar putea ca într-o zi o țară bogată să aibă nevoie de ajutor, Japonia a nevoie de ajutor. Prin urmare, nu e nevoie de solidaritate doar din cauza miliardelor de oameni care merg la culcare vometați. E nevoie de solidaritate pentru că în fața schimbărilor climatice nu putem face față decât dacă ne bazăm pe solidaritate în măsurile pe care le luăm și nu e deloc ușor. Spuneați de prevenire, de anticipare. Iată de ce am creat acest centru pentru a putea spori capacitatea de anticipare a crizelor la mare distanță, dar și crizele aflate în apropierea noastră. Răspunsul meu este să continuați să ne încurajați, să ne stimulați, să încercăm să venim cu anticipări cu previziuni mai bune, cu capacități mai bune de anticipare. Facem eforturi din răsputeri pentru a găsi noi donatori. M-am deplasat în țările din Golf, în, Ru- din, în Rusia și mai departe. Nu am fost încă în Brazilia, dar uh, mă voi deplasa și acolo în timpul mandatului meu. Situația e una complicată din mai multe puncte de vedere, dar nu e una imposibilă există un punct în uh, prevenirea dezastrelor unde lucrurile nu depind de politică și toată lumea are aceeași viziune. Putem folosi acest punct ca pârghie pentru a construi o mai bună cooperare. În continuare, trebuie să recunoaștem meritele acelora care au, au făcut eforturi considerabile. De pildă, Kuwait au uh, promis 300 de milioane de dolari și le-au oferit. Ei felicit pe toți cei care au făcut eforturi considerabile și încurajez și pe alții, pentru că nu toată lumea a făcut aceste eforturi, să meargă pe aceeași cale. Ceea ce privește refugiații climatici. Avem o nouă politică în Europa, politică de care era nevoie de multă vreme. Ce încercăm să facem în domeniul nostru de acțiune în ajutorul umanitar? Încercăm să creștem rezistența la dezastre, îndeoseb dezastre de natură climatică. Domnul comisar Pibalgs și eu, domnul comisar Pibalgs ca jucător principal și noi ca uh, jucător minoritar, am finanțat două programe importante Agir, 1,5 miliarde de euro, menit să crească capacitatea din Sahel și un alt program pentru Cornul Africii 280 de milioane de euro în primii doi ani și un miliard de euro alocat pentru uh, intervaluri succesiv de șapte ani. Prin urmare, luăm foarte în serios uh, vulnerabilitatea în fața schimbărilor climatice. Schimbările climatice provoacă mai, mulți, uh, mai multe cazuri de uh, persoane strămutate intern, e evident. Ne întrebăm dacă putem veni în ajutorul comunităților prin intermediul măsuri uh, simple pentru a face față riscurilor de climă. Și, sincer, când facem aceste eforturi, ele dau rezultate. Problema e cum le putem aplica la scară mare, având în vedere amploarea acestei probleme. În ceea ce privește situația din Siria, doamnă Jolie, lucrurile sunt cât se poate de grave, în deosebi că vine vorba de copii și de fete. În această criză, 55% din refugiați sunt copii cu vârste sub 18 ani. Urmează femeile, în cadrul copiilor fetele, sunt uh, expuse riscurilor pentru că fetele sunt mult mai probabile uh, de a, fi, um, de a nu urma cursurile școlare. Doar 38% din fete merg la școală. Siria era o țară cu venit mediu, copii foarte deștepți, sunt scoși de la școală, acum generație pierdută și de fiecare dată când călătoresc sunt anumite chipuri care îmi rămân în minte. Să vă povestesc un astfel de caz, Ișe de 13 ani, mama ei are suferă de un handicap, Ișei nu merge la școală pentru că e singura care poate câștiga ceva. Uh, lucrează pentru mai puțin de 2 euro pe zi, lucrează pe câmp. Vorbesc așadar cu, povestesc cu Aisha și mama ei și încercam să-i spun că sper că se va întoarce la școală, dar știam că nu se va întoarce la școală. Nu nu mă lăsa sufletul să o mint. Știam ce se va întâmpla, se va căsători cât se poate de repede, se va căsători probabil la 14 ani și acest lucru va însemna, va pune capăt visurilor ei. Și există mii de fete ca ei, chiar fete care se căsătoresc mai repede pentru că devin o sursă de venit pentru familiile lor disperate. E o practică mai ușor de acceptat din punct de vedere cultural pentru ei decât pentru noi, dar e o realitate. Ce trebuie să facem? Vreau să revin la ideea mea simplă de dinainte, să punem accentul pe uh, Liban și pe Iordania, pe asistența oferită acestor țări, pentru ca ele să poată continua să absoarbă refugiați, dar și să ne extindem instalațiile medicale Având în vedere că nivelul refugiaților ating cote impresionante, 3 milioane, nu putem să nu facem altceva și ce trebuie să facem? Să continuăm uh, să încercăm să domânim mai multă finanțare, dar nu doar de la bugetul comunitar, ci și de la instituțiile financiare internaționale. De altfel, în Liban, ce m-a dezamăgit cel mai mult? în ciuda dragostei mele nemuritoare pentru Banca Mondială, Banca Mondială nu a venit în Liban. Cu toate că Libanul e o țară care are nevoie de sprijin și asistență în mod prioritar. Iată, acesta ar fi mesajul meu pe care ar trebui să-l transmitem tuturor. Să nu ne concentrăm doar asupra Siriei și asupra unei soluții politice pentru Siria. Pentru că, chiar dacă ar fi să găsim mâine această soluție, această criză e una care s-a întins deja pe prea mult timp și trebuie să sprijinim uh, Libanul și Iordania. În ceea ce privește filmul despre Haiti, trebuie să recunosc că nu l-am văzut. Colegii mei uh, mi-au povestit despre el, dar nu l-am văzut. Însă pot să vă povestesc despre cum stau lucrurile când am fost în Haiti, cum au stat lucrurile când am fost în Haiti în urmă cu trei ani și cum uh, au stat lucrurile la ultima mea vizită. A fost un cutremur devastator. Nu a fost însă cea mai mare problemă a Haitiului. Problema principală a acestei țări e că nu există o structură de guvernare. Comunitățile din Haiti au capacitatea de a se ajuta, însă autoritățile sunt foarte, foarte slabe și neîncrederea față de guvern e una din cele mai mari pe care am văzut-o vreodată. Oamenii îmi spuneau să nu ofer finanțare guvernului. Iată câtă neîncredere există în guvern. Și ce înseamnă toate acestea? Înseamnă că trebuie să consolidăm încrederea în guvern pe termen lung. Nu știu cum să prezentate lucrurile în film, dar ce am văzut eu? Imediat după cu tremur, ne-am deplasat în Haiti și, din pură generozitate, le-am oferit 10 miliarde de dolari. Trei ani mai târziu, doream ca această țară să fie complet transformată, pentru că le-am pus la dispoziție 10 miliarde de dolari. Cum poate o țară distrusă de Papa Doc și Baby Doc, ca să nu mai vorbim de cutremuri, să absorbe 10 miliarde de euro? Există, după părerea mea, o lipsă uh, de realism în abordarea față de Haiti. Și există o relație disfuncțională în ceea ce privește uh, finanțarea donatorii, beneficiarii. Nu acesta e procesul care schimbă cele din urmă țara. Schimbă, ce schimbă țara e un proces de 10-15 ani de consolidare a guvernului după părerea mea, Haitiul va deveni o criză uitată, pentru că atenția noastră e una de scurtă durată în cele din urmă. Vă promit însă că voi vedea filmul și vă promit că voi reveni și vă voi spune care e părerea mea după ce voi fi văzut acel film. Mulțumesc, urmează doamna Stifler. Madame uh, Georgieva a răspuns. Mulțumesc. Uh, doamna Georgieva deja a răspuns la ceea ce vreau să întreb. Bun, deci am uh, terminat uh, schimbul de opinii în cadrul acestui dialog structurat. Îi mulțumesc deci doamnei Georgieva pentru prezența sa aici și pentru că ne-a împărtășit uh, angajamentul uh, la fel de înfocat ca întotdeauna. Mulțumim foarte mult! You're going to answer me? Yes. yes. <laughs> și o să-mi răspundeți mai târziu. Dar deja ați răspuns.